Cravallo un schimb de vederi. Acest punct va fi discutat ca punct 11a după voturi. Întâlnirea coordonatorilor nu va mai avea loc astăzi, ci uh, abia marți dimineață 1 iunie, imediat după voturi, pe marginea raportului Cavallo la uh, ora 11 și 15. La punctul 14, domnul președinte Busec ne va prezenta uh, impresiile sale după vizita oficială în China. Dacă nu există observații în legătură cu modificările la ordinea de zi propusă, consider că sunteți de acord și trecem la punctul 3 este vorba despre aprobarea procesului verbal al reuniunii din 17-18 martie 2010. Dacă nu există propuneri de modificare ale procesului verbal, putem trece automat la punctul 4 al ordinii de zi modificate și este vorba despre raportul domnului Bütikofer, care este prezent în sală și vă propun să vă facă o prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul european de standardizare este important pentru piața internă pentru că are avantaje economice, sociale, dar și de mediu. Europa poate să își prezinte punctul de vedere ca o regiune cu o tehnologie de pionierat și cu multă experiență în ce privește tehnologia verde, dacă vom folosi standardizarea europeană pentru a accentua în felul acesta obiectivele politicii noastre. Și invers, standardele europene de standardizare trebuie să țină seama de realitățile vieții noastre și să facă față marilor provocări, cum sunt uh, modificările climatice, securitatea energetică și alte preocupări prioritare. Pentru a putea impune aceste obiective în uh, eforturile de standardizare europeană, este nevoie să ținem seama de o întreagă paletă de interese diverse, standardizarea trebuie să uh, fie stabilită, efectuată printr-o procedură transparentă. Acestea sunt câteva considerații de ordin general și bazându-ne pe aceste considerații de ordin general, vă propun pentru avizul pe marginea raportului pe care Comisia IMCO îl va elabora câteva idei. V-aș propune să ținem seama de uh, principiile Organizației Mondiale a Comerțului, de transparență, eficiență, relevanță, consistență și să le uh, introducem în uh, cadrul legal al Uniunii Europene privind standardizarea. În al doilea rând, din punctul meu de vedere, ar fi foarte important ca diverse organizații care țin seamă de interesele binelui general să se uh, implice de asemenea mai intens ca eh, organizația de eh, standardizare a întreprinderilor mici și mijlocii, norma, sau ECOS, care ține seama de perspectiva standardelor de mediu și care reprezintă și interesele consumatorilor, de asemenea agenții care se ocupă de aspecte ergonomice, de securitatea muncii, de asemenea și sindicatele. Iar dacă ținem seama de faptul că vom dispune de mijloace financiare puse la dispoziție de comisie pentru această activitate de standardizare, vă propun să ținem seama de faptul că o parte din aceste mijloace financiare ar putea fi virate specific pentru sprijinirea activității acestor organisme pe care le-am uh, menționat și care țin seama de binele general și interesele generale în aceste activități de standardizare. Dincolo de această propunere, putem valorifica rolul și importanța acestor organisme în procesul de standardizare uh, dându-le posibilitatea să se pronunțe în legătură cu deciziile uh, formale privind standardele europene și să le conferim un vot. Nu trebuie să creăm dezechilibre în ce privește majoritățile, uh, pentru că uh, știm că într-un asemenea proces de standardizare Franța are zece voturi, alte țări mai puține, dar asta ar uh, crea totuși posibilitatea ca, să spunem, 5-6 voturi să reprezinte uh, aceste organisme și interesele specifice ale acestor organisme în numele consumatorilor. Bineînțeles că aceste standarde trebuie să fie accesibile. Există multe proceduri care sunt complexe, costurile de asemenea nu sunt neînsemnate, iar acest lucru este valabil mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Tocmai de aceea sunt de părere că organizațiile naționale de standardizare, mai ales uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui să ofere niște pachete de standarde uh, la prețuri mai mici și să existe, evident, și, și o elucidare și o trimitere spre alte standarde. Este un punct de vedere care s-a conturat după discuțiile cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii în ce privește importanța eh, standardizărilor europene pentru ele. Este nevoie de o activitate bună de coordonare a standardelor noastre cu politica de cercetare și de dezvoltare și tocmai de aceea vă propun să dezvoltăm activități care să stimuleze procesul de modernizare tehnologică și să existe și un program cadru în care problemele standardizării să se afle în centrul atenției și nu în ultimul rând ar trebui să ținem seama și de problema coordonării internaționale în cadrul procesului de standardizare, pentru că o concurență a standardelor poate să devină o piedică comercială netarifară și să împiedice uh, dezvoltarea noilor tehnologii pe uh, piețele noastre. Tocmai de aceea noi trebuie să aducem o contribuție pentru a ajunge la o urgentare a demersurilor de standardizare europeană și, uh, de asemenea, să continuăm dialogul transatlantic în uh, cadrul Consiliului Economic Transatlantic în privința standardizărilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Există intervenții legate de această prezentare, vă rog. le Îl felicit pe raportor pentru calitatea activității desfășurate și această problemă de normare este esențială pentru Uniunea Europeană pentru că pe terenul normărilor tehnice, trebuie să ținem seama de interesele consumatorului și în protecția consumatorului am înregistrat uh, rezultate foarte bune prin impunerea unor norme internaționale. Mă gândesc de pildă la reglementarea RICI pentru industria chimică și la multe alte asemenea exemple. Dar în ce privește uh, normarea tehnică, economică, uh, noi spuneam, am înregistrat succes, dar noi am produs și standardizări care nu țin clar de aspectele de piață. Ați menționat uh, aspectele legate de uh, mediul înconjurător, de uh, încercare de prevenire a încălzirii globale. Există și norme sociale și norme culturale. Și în acest domeniu noi avem mai multe dificultăți în a le impune, în a le respecta, în a face ca ele să prevaleze. Au existat în acest punct de vedere eșecuri, să ne gândim cel puțin la semi-eșecul reuniunii la nivel înalt de la Copenhaga noi nu am reușit să uh, ne impunem să avem o activitate exemplară, să atragem restul omenirii la o atitudine uh, de protecție a mediului înconjurător. Asta nu înseamnă că noi, europenii, nu trebuie să aplicăm normele pe care ni le propunem. Pentru că um, au uh, existat și asemenea atitudini. Dar problema care se pune acum ce facem dacă noi aplicăm aceste norme de protecție a mediului, noi într-un fel vom aplica uh, penalizări industriei uh, care uh, nu le respectă, în același timp industria europeană va fi dezavantajată de atitudinea statelor care nu respectă aceste norme. Și în guvernul francez există acum dorința de a introduce o taxă pe uh, dioxidul de carbon la frontieră pentru a reglementa într-un fel uh, concurența pe plan internațional. Dar ce se întâmplă când uh, va exista un conflict între norme, între normele economice și între normele ecologice? Cred că este esențial să ne punem asemenea întrebări, pentru că o abordare voluntaristă și exemplară a Uniunii Europene trebuie în același timp să măsoare și consecințele acestei atitudini. Noi evoluăm într-o lume globalizată. Sigur că nu trebuie să ne resemnăm la inactivitate, dar uh, să ținem seama care este impactul normării internaționale. Și uh, în acest domeniu mi-aș dori câteva precizări din partea raportorului. Ja, recht herzlichen Dank. Äh,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 Dar dacă nu ne limităm doar la perspectiva europeană, ci ne gândim și la faptul că în anumite eh, economii emergente există o mare ambiție pentru, pentru, această, eh, pentru progresul în cadrul acestei a treia revoluții tehnologice, e bine, în condițiile acestea trebuie să luăm la cunoștință faptul că eh, ca în acele economii emergente nimeni nu așteaptă să ne urmeze pe o cale bine uh, bătută uh, de alții, ci uh, că acei competitori ne vor lua înainte dacă noi stăm mult uh, și zăbovim mult. Deci uh, chinezii nu mai așteaptă, nu mai privesc spre Europa ca spre un model, ci uh, chiar în domeniul tehnologiilor de vârf încearcă de acum deja să ne depășească. De aceea, din punct de vedere al politicii, politicilor industriale, cred că este periculos să afirmăm că industriei ar trebui să-i facem o favoare prin elaborarea cu prudența unor norme pentru industrie. Eu cred că inversul este valabil. Tocmai prin uh, uh, stabilirea unor norme uh, putem impulsiona lucrurile și putem stimula industria să se dezvolte acolo unde vrem să se dezvolte. Mulțumesc! Ufa! Mulțumesc, domnule Bütikofer. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, normele de emisie pentru, uh, și standardele de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Domnul Werner Langen. President. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ne aflăm în faza de dezbatere a amendamentelor. Sunt 219 amendamente care ne-au fost transmise. Uh, care se concentrează pe 18 uh, puncte. Odată există amendamente la uh, temeiul juridic, există și expertize din sfera autoturismelor care pun sub semnul întrebării acest temei juridic, aici mai trebuie să discutăm lucrurile și se va ajunge la vot. Al doilea complex de teme uh, vizează valorile pe termen scurt, uh, atât valorile absolute cât și valorile pe an. În ce privește valorile absolute, Comisia a propus 175, Există și propuneri pentru valori absolute mai mici. Doamna Hams, domnul Holm, Suza Wagner, colegii Thompson și alții vorbesc de 156, de 160, dar având în vedere situația actuală, eu propun să uh, dăm curs uh, propunerii făcute de comisie să rămână la 175 de grame. Apoi există și valoarea pentru, pe termen lung, valoare de referință. În ce privește valoarea de referință uh, de 135 propuse de comisie, aici uh, s-au propus uh, creșteri la 160, 150, de exemplu de către raportorul de la Envi, 125 130 sunt alte propuneri, propunere o altă propunere eh, este 145 cu propunerea modificării eh, anului intrării în vigoare, 135 cu intrarea în vigoare 2025. Aș vrea să retrag această în urmă propunere și vă propun în schimbul ei o variantă de compromis care eh, să uh, menționeze cifra de 150, care este și valoarea propusă de raportorul de la MV. Cred că 150 este o valoare suficient de ambițioasă uh, și răspunde exigențelor actuale. Apoi, uh, extinderea domeniului de aplicare, aici avem două amendamente. Uh, ar fi vorba de amendamente Uh, care propun includerea uh, autoutilitarelor M2 și din categoria N2. Uh, propun să dăm curs propunere făcute de comisie. În ce privește definițiile, amprentă de carbon, definiții privind autoutilitarea în ansamblul ei și așa mai departe. Aici mai încap discuții. Apoi termenul de aplicare, se face un phase-in sau nu, când uh, va avea, uh, își va demonstra efectul această, acest regulament sau nu. Uh, se va face o aliniere a valorilor la valorile care sunt deja cunoscute pentru autoturisme, dar, de exemplu, doamna Țicău și doamna Harms vorbesc despre o creștere proporțională mai mare în viitor decât în cazul autoturismelor eu propun ca termenul uh, de uh, a pune în aplicare să fie uh, amânat până la 1 ianuarie 2015 și să ajustăm în mod corespunzător tabelul de creștere a acestor valori propus de comisie. Deci din 2016 putem include și autoutilitarele uh, complete, adică șasiu plus uh, construcția uh, de pe șasiu. Sigur că uh, dacă fiecare dintre noi va insista că, și va spune că compromisul, va, amendamentul său este cel mai bun, atunci nu vom ajunge la compromis, dar eu cred că se poate ajunge aici la un compromis. Apoi, Uh, sunt și alte uh, complexe. În ce privește uh, creditele, vreau să operez eu o modificare în ce privește propunerile făcute de domnii Marinescu, Hatzimakakis și alții, și anume dorim o creștere de 50% în loc de 50 de grame pentru că uh, nu putem să calculăm cele 50 de grame uh, la fel pentru autolitare, pentru autoturisme. Și apoi, pentru autovehiculele cele mai uh, ecologice, uh, propunem 3,5 până în 2015 și 1,5 până în 2018. Apoi, avem amendamente privind articolul 7, monitorizare, care consider eu că sunt doar niște propuneri de ajutăr, ajustări redacționale și ele se vor face în funcție de compromisurile pe care le vom stabili. În ce privește sancțiunile, propun compromisul 4, Eh, sigur, totul va începe doar eh, din 2015 când va intra în vigoare regulamentul. Important este că la o eh, creștere, o depășire de peste 3 grame, Comisia propune, propune 120 de euro și noi propunem 95 de euro pentru perioada 2015-2019, iar din 2020 va fi o valoare fixă de 95 de euro și asta este o propunere ceva mai puțin ambițioasă decât din partea Comisiei, dar corespunde și avizului Comisiei MV. Apoi, Rubic, Marinescu, Hatzimakakis și Vălean au propus amendamente pentru articolul 9 pe care le accept Apoi, în ce privește, în ce privește pragurile pentru micii producători, uh, Comisia a propus 22.000 de, de vehicule, doamna Țico a mai uh, propus 30 uh, de mii, propunerea mea este de 25 de mii. Cred că o creștere ușoară a acestui număr este suficientă. Dar trebuie să vedem care vor fi majoritățile. Apoi trecem la inovațiile ecologice. Uh, doamna Harms a uh, solicitat eliminarea acestui articol. Hatzimakakis, uh, Marinescu, Țicău doresc să se țină cont de aceste inovații ecologice și doamna Țicău a propus o creștere de la 7 la 10 grame. Este o chestiune mai degrabă tehnică și trebuie să ne întrebăm uh, cum se uh, cum pot fi analizate construcțiile care se montează pe șasiu în condițiile în care nu pot fi făcute testări în canalele de testare aerodinamice. Următorul punct critic, limitările de viteză, limitatoarele de viteză. Aici există o serie de amendamente, de exemplu, să se elimine considerentul meu 24 și să se introducă un uh, considerent uh, pozitiv uh, care să ține cont de mediul înconjurător. Deci o formulare pozitivă. Există și solicitări care, și amendamente care susțin varianta mea. Harms, Van Brent și domnul Grote doresc o extindere a domeniului de aplicare în sensul directivei 92/6, uh, apoi o serie din, uh, de colegi din uh, fracțiunul verzilor doresc un nou articol 5A cu diferite limite, cu cota de 120 de kilometri, doamna Harms, alte colegi cu 100 de kilometri, este și o propunere de 110 sau uh, a fost și o altă variantă ca statele membre să stabilească acest quantum. Aici va trebui să ajungem la vot. Uh, nu cred că se poate realiza un uh, compromis. Eu cred că problema limitării, limitatoarelor de viteză și a limitării vitezei este o chestiune care ține de competența statelor membre. Apoi, articolul 12, alinatul 1 și anexa 1, aici avem niște solicitări de eh, ștergere. Eh, Satori, Patricello, Țicău, Hatzmakakis eh, au amendamente aici. Având în vedere apartenența lor politică, probabil formează o majoritate aici. Și apoi, mai există compromisul numărul 6, care se exprimă în favoarea eliminării uh, tezelor respective. Apoi, în ce privește includerea uh, autoutilitarelor ușoare M2 și N2, compromisul 5. Compromisul 5 este un, un articol foarte cumprizător uh, care conține mai multe subpuncte, dar uh, nu uh, considera, includeau aceste uh, două uh, categorii, ci mergeau pe un drum de mijloc. Avem uh, parametri alternativi, cum ar fi amprenta de carbon, articolul 12, alinatele 5 și 6, uh, s-a solicitat într-un amendament eliminarea acestei prevederi, apoi avem vehicolele cu diferite construcții ușoare pentru diferite destinații, toate amendamentele, chiar dacă sunt diferite, merg cam în aceeași direcție, solicită o eliminare, în sensul că până în 2011 Comisia ar trebui să uh, propună o metodă alternativă pentru uh, emisiile, uh, pentru măsurarea, determinarea emisiilor de dioxid de carbon. Și apoi, în ce privește uh, aplicarea, se uh, propune o amânare de la 2011 pe 2013 cu uh, ținându-se cont în același timp chestiunile legate de inovațiile ecologice. Iată care sunt principalele teme în care nu cred că avem încă o situație foarte clară. Avem șase propuneri de compromis și evident că după dezbatere vom, vom, vom ști mai multe. Am avut o discuție cu domnul Kellen în privind delimitarea. Am stabilit unele care sunt uh, chestiunile care trebuie încă decise de către uh, președinții comisiilor am convenit însă că fiecare dintre noi își face raportul întâi și după aceea vom uh, compara rapoartele noastre. Uh, în urma consultărilor noastre de până acum cu Comisia ENVI, avem, o, avem un acord uh, destul de bun în privința majorității compromiselor noastre. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pirilo, acum. Președinte, grație. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. După o primă lectură a amendamentelor înaintate la raportul domnului Langen, ne-am dat seama că în majoritatea cazurilor există un fir conductor comun, și anume cererea de a amâna datele pentru intrarea în vigoare a obiectivelor de reducere a dioxidului de carbon pentru autovehiculele utilitare ușoare. După părerea mea, această cerere de a amâna termenele nu are cum să fie ocolită. Eu uh, însumi am înaintat amendamente care se îndreaptă în această direcție și de mai multe ori mi-am motivat poziția. Trebuie să ținem cont de diferitele condiții de pe piață de care se bucură aceste autovehicule. În ceea ce privește renoirea parcului auto, în cazul acestor autovehicule, renoirea se face mult mai greu, de multe ori o perioadă de 10 ani. Să nu uităm de asemenea că și ciclul de producție este mult mai îndelugat. Chiar dacă a menține această limită de 135 de grame pe kilometru, o limită ambițioasă, trebuie să încercăm să prevedem un termen mai lung pentru ca industria să se poată adapta. Și prin amendamentul meu vreau, vreau ca termenul să fie amânat de la 2020 la 2025, deci pentru intrarea în vigoare. Dacă vrem să lăsăm termenul limită de 2020, cred că valoarea de 160 de grame pe kilometru ar fi potrivită. Sunt de acord de asemenea cu acele amendamente în care îi se cere Comisiei să prezinte procedurile de stabilire a valorilor de emisii în 2011 în funcție de masa, de greutatea autovehiculului. Această propunere de regulament vine într-un moment de criză, cu șomaj foarte ridicat, doamnelor și domnilor, și de aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când stabilim niște limite foarte severe în ceea ce privește emisiile. Există câteva amendamente care vor să scadă până la 125 de grame pe kilometru um, termenul limită. Asta pe termen lung. Eu unul nu știu dacă tehnologia pe care o avem uh, ne poate permite să atingem astfel uh, de obiective. După părerea mea, investițiile ar fi mult prea ridicate și ar avea și urmări negative asupra locurilor de muncă. Vă mulțumesc. Hol. Vă mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Langen pentru munca pe care a făcut-o și pentru faptul că a trecut în vedere toate propunerile. Câteva elemente care nu au fost menționate, însă cu care cred că suntem de acord. În primul rând, argumentul pe care îl are industria, și anume că textul comisiei este nesatisfăcător, iar prin amendamente e clar că vrem să îmbunătățim acest lucru. Un alt element despre care nu s-a vorbit. E vorba de a avea un calcul asemănător cu supercreditul negativ pentru vehiculele care au emisii foarte ridicate. Asta pentru a echilibra supercreditele, iar pericolele pe care le presupun un astfel de sistem de supercredite este ca producătorii să fie tentați să producă din ce în ce mai multe vehicule de acest fel, deoarece au o marjă de manevră pentru uh, vehicule care emit mai puțin. După părerea mea, cred că există o poziție ideologică diferită aici. Pe de o parte, sunt unii care cred că industria e capabilă să inoveze. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu autovehicolele. Industria a reacționat mult mai rapid decât îi cerea legislația CARS. Practic, zi de zi, suntem uimiți să vedem cum mașinile, autovehicolele obișnuite, folosite de familii, cu tehnologie standard, care folosesc uh, cei mai buni uh, în momentul de față vin practic cu niște limite din ce în ce mai reduse. Eu una cred în, în această capacitate a industriei de a face încă un uh, pas în plus. Pe lângă asta, cred că avem datoria de a sprijini inovația, deoarece de aici um, va veni salvarea pentru locurile de muncă pe viitor. Uh, SUA scade emisiile cu 5% anual, iar noi nu vrem să rămânem în urmă. Deci noi trebuie să ne asigurăm că industria va face eforturi. Și știu că există inspita de a lăsa industria să facă ceea ce face și în uh, prezent. Nu, noi trebuie însă să îi încurajăm să continue cu inovarea cât mai repede cu putință. Eu cred că E fezabil. Deci să vorbim de supercredite pentru 50 de grame. Pentru a încuraja noile tehnologii, acestea trebuie să fie stimulate și motivate în momentul de față. Câteva alte elemente. În ceea ce privește temeiul juridic, Într-adevăr, mediul înconjurător uh, e punctul important, trebuie să reducem emisiile din cauza schimbării climatice, deci trebuie menținut temeiul juridic de mediu. În ceea ce privește însă gramele de dioxid de carbon, cred că ar trebui să avem un număr cât mai redus, nu voi uh, trece în revistă acum toate datele și uh, cifrele, însă cred că trebuie să fim ambițioși în primul rând. Și trebuie să explicăm faptul că micile întreprinderi ne cer de multe ori uh, obiective severe. În Marea Britanie, de exemplu, Federația dorește ca emisiile pentru autovehicule comerciale să fie mai scăzute și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când analizăm uh, amendamentele. În ceea ce privește acum sancțiunile, 120 de grame este un uh, nivel care i-ar putea motiva pe producători să facă ceva cu totul altfel și să nu considere doar că trebuie să plătească această sancțiune și să continue așa cum uh, au făcut până acum. În ceea ce privește rata care trebuie să fie diferențiată sau unică, asta urmează, bineînțeles, să mai discutăm. E important să ne dăm seama că industria trebuie să reacționeze cât mai repede și să progreseze. Domnul Langen a menționat niște amendamente de compromis. Eu nu am văzut încă textul, nu știu dacă e disponibil, însă cred că ar fi foarte bine dacă am putea avea acest text la reuniunea raportorilor din umbră. Poate că domnul Langen ne-ar putea pune la dispoziție acest text pentru a vedea exact cum putem colabora și cum putem ajunge la un text comun împreună. Vă mulțumesc! Chateau. vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului raportor pentru prezentare. Așa cum spunea și doamna Hall, ceea ce privește fondul și cererea specifică existentă. Știți că trebuie să aibă loc o reuniune între raportor și raportorii din umbră. Dincolo de aspectele pur tehnice, în momentul de față suntem într-o situație economică, de mediu, energetică, o situație foarte tragică și avem două opțiuni, după părerea mea. Pe de o parte, putem proteja întreprinderile, așa cum ne cer întreprinderile, mai ales cele mai mari dintre ele. Și de aceea cred că ar trebui să analizăm situația din SUA, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Mulți membri ai Congresului au sprijinit foarte mult timp cererile de derogări, de reglementare aproape inexistentă uh, din partea statului. General Motors, de exemplu, au venit întotdeauna cu astfel de cere și uitați-vă ce s-a întâmplat cu industria auto. General Motors nu a fost capitalizat, nu a primit bani și era una dintre cele mai mari întreprinderi americane. Cealaltă opțiune. Să ne gândim că în fața constrângerilor care vor apărea din cauza unui acord de liber schimb, de exemplu, cu Corea de Sud. Să ne gândim la constrângerile legate de creșterea prețului la energie, deoarece nu trebuie să ne facem speranțe. Energia, prețul energiei va crește din nou, iar întreprinderile și consumatorii vor trebui să facă față acestei uh, creșteri a prețului la energie. Deci, Asta era o primă opțiune. Însă, în al doilea rând, trebuie să ne gândim că rolul nostru al parlamentarilor este să le dăm întreprinderilor o viziune pe termen lung, o viziune mai ambițioasă a responsabilităților lor. Și cred că în momentul de față Parlamentul va trebui să leagă una din aceste două întreprinderi. Fie impunem o reglementare mai ambițioasă, fie facem așa cum cer întreprinderile. La Parlament a avut loc o discuție legată de autovehicolele uh, personale și am văzut că industria poate să facă mult mai mult decât ceea ce cerem noi. Și de aceea Parlamentul trebuie să-i ceară industriei auto să facă mult mai multă și în cazul uh, autovehiculelor utilitare. Și de aceea să avem obiectivul de 165 de grame în 2014 să avem un obiectiv important pentru 2020. Deci trebuie să ne asumăm răspunderea pentru a avea o industrie auto care să respecte mediul înconjurător și să țină cont de puterea de cumpărare a consumatorilor. Vă mulțumesc. Doamna Ford. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Sunt uh, de acord cu multe lucruri spuse astăzi și n-aș vrea să fiu în locul domnului raportor. E foarte greu să ajungi la o înțelegere atunci când uh, opiniile sunt atât de divergente. Și la noi, dar și la Comisia Envi. Vă mulțumesc pentru comentariile făcute în legătură cu inovarea. În ceea ce privește amendamentele mele 80 și 85, uh, limita de viteză și dioxidul de carbon. Sunt de acord cu comentariile făcute în legătură cu creșterea prețului la um, combustibil. Să nu uităm ce se întâmplă cu IMM-urile. Acestea sunt foarte îngrijorate de creșterea prețului la combustibil. Și din discuțiile avute cu acești oameni, mulți mi-au spus că dacă am fi avut un limitator de viteză, aș fi consumat mai puțin combustibil. Deci să vedem totuși că aceste limitatoare de viteză sunt de competența națională. Dacă ar exista astfel de limitatoare care pot să reducă emisiile, Uh, ar trebui ca producătorii să ca cei care folosesc aceste autovehicule să-și dea seama că există un uh, o plus valoare uh, legată de folosirea acestora. Producătorii, de asemenea, trebuie să fie încurajați, trebuie să li se arată care sunt beneficiile pe care le pot avea dacă uh, pun în practică astfel de inovări. Deci, după părerea mea, trebuie să stimulăm mult mai mult industria. Vă mulțumesc! Doamna Van Brem. Ehm, eh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând raportorului Apreciez faptul că a menționat toate provocările legate de acest dosar și a încercat să grupeze problemele. Știm că se va lua o decizie în plenară, dar bineînțeles că urmează să avem și un aviz în Comisia ENVI. Am o întrebare din punct de vedere tehnic. Se vorbește despre amendamentele de compromis. Ele eh, vor fi din comisia noastră pentru că nu cred că deja s-a convenit cu reprezentanții tuturor grupurilor politice în cadrul Comisiei Envi. O altă întrebare legată de ceea ce au spus doamna Hall și domnul Jadot. Când vorbești în general despre modificările climatice, trebuie să avem încredere în progresul tehnologic care să ne ajute să ne atingem obiectivele ambițioase. Dar Eh, după aceea apare teama cea mare când este vorba de a acționa ambițios, de a respecta norme, de a contura eh, o perspectivă. Și eu am formulat eh, obiective ambițioase, dar eu mă tem după aceea de acele propuneri de amendament care de fapt vor slăbi, vor șubrezi propunerea Comisiei. Ceea ce propune Comisia este ceea ce e realist, ceea ce din punct de vedere al uh, interesului domeniului respectiv este relevant. Eu aș vrea ca și Parlamentul să fie la fel de ambițios. Din punctul meu de vedere, nu este acceptabil să vină amendamente care să slăbească propunerile Comisiei. Deci, eu uh, cred că trebuie să respectăm din acest punct de vedere propunerile Comisiei, inclusiv în ce privește limitatorul de viteză și sper să uh, putem elabora o propunere reușită în comisia noastră. Mulțumesc. Din partea comisiei, domnul Filip Rump, un punct de vedere. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Langen pentru această sintetizare foarte reușită a unui număr foarte mare de amendamente care uh, sunt foarte complexe. Încă nu am apucat să parcurg toate aceste propuneri de compromis în această varietate de idei. Uh, Trebuie să ne facem o idee în legătură cu uh, totalitatea acestor propuneri. E uh, așa cum au spus câțiva uh, vorbitori, avem nevoie de o propunere ambițioasă. Există deja provocări majore pentru sectorul transportului și al industriei autovehiculelor trebuie să fim foarte fermi pentru că trebuie să stabilim obiective pe termen scurt și pe termen lung. Majoritatea propunerilor făcute de comisie s-au bazat pe un studiu de impact și, într-adevăr, sunt realiste. Și așa cum s-a mai spus aici și cum se poate vedea și din strategia 2020 a Comisiei, doar atunci când acționăm foarte ambițios pentru a reduce uh, emisiile de carbon, uh, industria noastră poate deveni competitivă. Sunt obiective cruciale pe care trebuie să le avem în vedere. Un domeniu în legătură cu care am anumite îngrijorări ține de utilizarea supercreditelor. Aici uh, se vorbește deja despre vehicule care uh, să aibă depășiri de mai, mai uh, mici de 50 de grame pe piață, dar noi trebuie să avem posibilitatea să utilizăm asemenea supercredite pentru domeniul urban. Există și faptul că obiectivul de 50 de grame va fi mai util decât uh, propunerea de a recurge la 50%. Trebuie să combinăm uh, strategia noastră cu alte obiective care își propun reducerea de emisii de carbon trebuie să respectăm termene stricte, trebuie să încurajăm industria producătoare să-și modernizeze tehnologia și eu sper să obținem până la urmă votul majorității. Mulțumesc, îmi cer scuze față de doamna Merkens că nu am observat-o la timp. 30 de secunde. Mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Cu majoritatea opiniilor formulate sunt de acord. S-a spus că tehnologia nu este pregătită. Eu cred că tehnologia, în momentul în care uh, politicienii se pun de acord, uh, va fi pregătită. Păi, și eu cred că obiectivul de 125 este mai Uh, ambițios decât propunerea Comisiei. De asemenea, uh, obiectivele legate de limitarea vitezei. Pentru că în ce privește 67% eficiență de asemenea, Cred că este un obiectiv ambițios și trebuie să ne gândim că într-o perioadă de criză aceste demersuri de adaptare tehnologică vor crea noi locuri de muncă și să nu ă, diluăm din acest punct de vedere ă, reglementările propuse de comisie. În ce mă privește, eu aș dori să fim chiar mai ambițios. Trebuie să inovăm și să stimulăm inovația cu mult curaj. Mulțumesc, domnul Langen, la sfârșit. O scurtă intervenție. S-a spus aici despre poziția Comisiei. Comisia face propuneri și invită aici Parlamentul să fie mai ambițios decât Comisia. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat niciodată, pentru că în felul acesta Comisia nu-și sprijină propriile propuneri aici. Cred că trebuie să vedem cine vorbește într-adevăr în interesul Comisiei. În al doilea rând, mulțumesc colegilor și colegilor care uh, au făcut propuneri de modificare pentru că obiectivul nostru comun este să impunem o reducere reală a emisiilor. Noi trebuie să folosim propunerile Comisiei, propunerile realiste, în ce privește uh, propunerea CO2 vehicule, majoritatea a propus o perioadă de tranziție industria a preluat propunerea noastră și rezultatele au fost mai bune decât dacă noi am fi uh, reglementat mai dur. Acum, dacă uh, tindem spre 50 de grame sau 50 la sută, eu am propus 50% pentru că nu este vorba despre autovehicule mici pentru transportul de persoane, ci despre autovehicule ușoare, uh, utilitare, care pot avea până la 3,5 tone dacă vorbim despre uh, autovehiculele mici și creăm șanse și credite pentru ele, atunci trebuie să creăm șanse și credite și pentru autovehiculele utilitare. Doamna Hall, domnul Jadot întrebau ce fel de compromisuri sunt cele pe care le-am menționat. Sunt deocamdată propuneri de compromis pe care le-am făcut eu în baza celor peste 200 de amendamente. Vi le voi pune la dispoziție să le puteți consulta înainte de votul care va avea loc la sfârșitul lunii. Vom putea avea discuții bilaterale, dar și într-un cadru mai larg. În ce privește raportarea la obiectivele ecologice pe care le-a menționat doamna Hall, este uh, o poziție corectă. Eu însă să știți că nu am spus că sunt favorabil unei limitări de viteză. Eu nu am o po poziție pozitivă vis-a-vis -vis de ele. Dacă ai înțeles, ați înțeles așa, uh, ați înțeles greșit. Trebuie să găsim soluții de compromis care să stimuleze obiectivele pe care ni le dorim cu toții. Mulțumesc. În ce privește termenele, pe 7 aprilie o nouă dezbatere. Mă scuzați, spune președintele. 7 aprilie a fost deja votul în comisie va avea loc pe 24 iunie și la Envi probabil că votul va avea loc în iulie. Și în felul acesta încheiem discuția pe acest punct și rog pe Pilar de Castilio să preia uh, conducerea. Please, colleagues. Queridos colegas. Dragi colegi. Începem acum dezbaterea cu vicepreședinta Comisiei, comisara pentru agenda digitală, doamna Cruz. Dumnea ei ne va prezenta agenda digitală pentru Uniunea Europeană, agenda pregătită de comisie, text pe care îl cunoaștem, însă avem acum ocazia să auzim această prezentare din partea doamnei Cruz. Să, să, știți că dumneavoastră și-a luat angajamentul la un moment dat să prezinte cât mai repede cu putință această agenda digitală în fața comisiei noastre. Doamna Cruz ne va prezenta unul dintre obiectivele strategice cele mai importante din strategia 2020 și, după părerea mea, e un obiectiv care are un potențial clar de generare a competitivității și creștere uh, în economia Uniunii Europene. Stimată doamnă comisar, doamnă vicepreședinte a Comisiei, aveți cuvântul și vă mulțumesc mult pentru prezență. Thank you much. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte onorați membri ai Parlamentului European, într-adevăr, vreau să mă țin acum de cuvânt uh, și să vă informez, așa cum v-am promis, în legătură cu această agendă digitală. Propunerea Comisiei pentru Agenda Digitală a Europei a fost uh, adoptată în 19 mai și este unul din uh, programele cel mai importante pentru Agenda 2020 a Europei. Cred că este o, rea, o realizare deosebită, având în vedere că suntem la momentul uh, trei luni după uh, intrarea în funcția noului, noi comisii Barroso. Vă mulțumesc pentru extrem de valoroasa contribuție și în special contribuția doamna, doamnei del Castillo, Vera. Ehm, și mulțumesc și doamnelor Vălean și domnului Lambert pentru ehm, contribuțiile ehm, deosebite pe care le-au avut. Astfel că acum pot să vă prezint punctul de vedere al Comisiei. Cred că, de fapt, uh, direcțiile în care privim și muncim sunt, uh, sunt uh, aceleași și, evident, interesul nostru este unul comun. Pentru că cu toții ne dorim o ameliorare a vieții cetățenilor europeni și acest instrument, agenda digitală, poate fi un instrument de mare ajutor. Această agentă încearcă să rezolve anumite chestiuni uh, privind uh, fragmentarea, lipsa de interoperabilitate a eh, internetului, eh, infracționalitatea eh, prin internet, insuficiente resurse pentru inovație, lipsa competențelor de utilizare a internetului și a altor instrumente digitale și de aceea dacă îmi permiteți, voi intra în detaliu pe fiecare subiect. În ce privește o piața unică digitală. Într-adevăr, bunurile și serviciile digitale ar trebui, într-o piață internă digitală, să poată fi comercializate și circulate uh, liber în același uh, timp în același fel. Pentru asta trebuie să uh, există o reformă a gestionării uh, drepturilor de autor, dar trebuie, ar trebui să existe și o reformă a uh, licențierilor, a tranzacțiilor, o armonizare a tranzacțiilor transnaționale digitale. De aceea am, am propus o revizuire a directivei corespunzătoare care să permită uh, astfel o interoperabilitate și o mai bună identificare electronică a agenților care operează cu semnături electronice. Interoperabilitatea și standardele. Iată un alt capitol important. Există încă foarte multe uh, Eh, lipsuri în ce privește standardele, de exemplu în achizițiile publice, există prea puțină coordonare între autoritățile publice. De aceea avem nevoie de standarde în domeniul telecomunicațiilor și societății informatice mai bune. Tocmai de aceea vom propune o nouă politică de standardizare și eh, noi standarde de interoperabilitate în domeniul ICT începând din 2010 Vrem ca aceste standarde să fie elaborate de formuri globale. În 2010 vrem deja să adoptăm o strategie de interoperabilitate europeană și un cadru de interoperabilitate european. Al treilea punct. Încredere și e, eh, securitate. Doamne președinte, cetățenii noștri nu se vor apropia, nu se vor putea bucura de, cu adevărat de o tehnologie pe care nu o vor considera uh, sigură. Trebuie să uh, ținem cont de toate riscurile și amenințările, de la fraude până la infracționalitatea prin internet. Trebuie să uh, existe o răspundere uh, împărtășită de uh, organismele private și publice, precum și de persoanele uh, private. De aceea, în Comisia, în septembrie, va prezenta o propunere pentru o rețea uh, și o agenție de ameliorare a siguranței în domeniul internetului și al telecomunicațiilor. Eh, sperăm că vom găsi eh, sprijin la colegiuitorii noștri pentru eh, crearea acestei agenții. În ce privește revizuirea directivei privind protecția datelor, Comisia urmărește impactul noilor tehnologii și noilor servicii în ce privește datele personale circulate în sistemele IT. Nu vrem să ne limităm însă numai la măsuri legislative comunicarea, uh, uh, păstrarea sferei private, privind uh, păstrarea sferei private, va fi făcută publică până la sfârșitul anului. În ce privește internetul cu acces rapid și ultra-rapid, vrem un acces uh, rapid pentru toată lumea până în 2013. Este, a fost și este în continuare un obiectiv foarte important pentru noi. Trebuie să putem garanta o acoperire universală cu viteze din ce în ce mai mari până la 30 de megabits pe secundă și mai mult. Trebuie să uh, Uh, putem crea și uh, comunicări ultra-rapidă peste 100 de megabits pe secundă. Propunerile legislative pe care le vom face mai târziu în anul acesta vor constitui cadrul uh, legal pentru aceste noi referințe. După vacanța de vară vom publica un program care va elabora pe marginea priorităților ce ni le propunem până, pe, eh, până în 2015. În ce privește eh, consultările cu dumneavoastră, cu statele membre și cu agenții implicați, eh, vom organiza am, s-a organizat în martie, chiar la dumneavoastră aici, o conferință care ne-a fost prilej de reflexie Uh, și cred că um, vom putea de acum să, să gestionăm mai bine această uh, temă acum. Sper că împreună cu colegiuitorii noștri vom găsi uh, posibilitatea să convenim asupra unor noi obiective și priorități până în 2015. În ce privește recomandarea privind accesul generațiilor următoare, aici um, dorim să încurajăm investițiile și în același timp să garantăm uh, siguranța uh, evoluției. Trebuie să ținem cont, și acest lucru este fundamental, de interesul consumatorului. Apoi, în ce privește cercetarea și inovarea în domeniul uh, ICT. Știți și dumneavoastră, știu și eu, că Europa nu Uh, investește suficient, uh, investește în mod fragmentat și de aceea nu își exploatează întregul potențial de creativitate și de cercetare în acest domeniu IT. De asemenea, uh, încă nu am convertit în măsură suficientă rezultatele cercetărilor de până acum în produse servicii concrete. De aceea vom avea o inițiativă prioritară care va fi uh, condusă de colegul meu uh, de la DG Research și vom încerca să uh, cooptăm mai multe investiții private și o mai mare participare a statelor membre, astfel încât să putem să dublăm cheltuielile publice în domeniul ICT la 11 miliarde până în 2020. Vom propune și uh, metode de acces mai facile pentru uh, IMM-uri la fondurile europene destinate acestei dezvoltări. Apoi, în ce privește competențele digitale, competențele de uh, utilizare a sistemelor ICT. Din păcate, constatăm că lipsa de competențe în IT reprezintă încă o barieră în a accesa produse, servicii din acest domeniu. În ciuda progresului realizat, 30% din cetățenii europeni încă nu au folosit niciodată în viața lor internetul. Da? Asta nu ca să laud virtuțile uh, internetului, dar este nevoie ca numărul, acest, numărul persoanelor să crească și nu numai a utilizatorilor, ci și al persoanelor care eh, lucrează în domeniul ICT. Vrem uh, să atingem cât se poate curând cifra de 700.000 de lucrători în domnul, uh, domeniul ICT și de aceea vrem să includem uh, creșterea competențelor în domeniul ICT și în uh, uh, priorități, în rândul priorităților noastre de cercetare și dezvoltare pentru următoarea perioadă de referință. Cred că există multe oportunități pe care încă nu le exploatăm în mod suficient. Modificările climatice, îmbătrânirea populației și așa mai departe, care pot fi gestionate mai bine printr-un mediu uh, IT mai bun putem prin uh, mijloace și metode IT să uh, reducem emisiile gazelor cu efect de seră, putem să uh, creștem eficiența energetică, putem să creștem performanța diferitelor sisteme. Dacă este necesar, vom, prune, vom propune chiar măsuri legislative pentru a crește interoperabilitatea și eficiența acestor mă, măsuri. E-guvernanța. Principala Uh, provocarea este provocarea să existe uh, posibilitatea unor, uh, unor măsuri și acțiuni cu caracter transnațional. Vrem încă în acest an să, să ne implicăm în aceste probleme care vizează până la urmă și libera circulație a cetățenilor și de aceea Având în vedere și aceste priorități, am uh, demarat un program acum 2 ani cu mare susținere din partea dumneavoastră uh, în ce privește această uh, acest mod de, de locuire asistată, asistența la domiciliu sau domiciliu asistat. Eu, eu cred în componența, uh, componenta internațională a acestei agende digitale. Pentru că multe din obiectivele noastre nu pot fi realizate decât cu implicații globale. O bună guvernanță, uh, guvernare a internetului înseamnă că trebuie ca internetul să, fie, să aibă un caracter inclusiv, dar să fie și uh, guvernat în mod transparent. Mă bucur foarte mult că că Francisco Wagner uh, a inclus acest uh, element de, de, de transparență în rapet, raportul său. Sper că în săptămânile viitoare veți, uh, veți putea determina lista participanților din partea dumneavoastră la forumul interguvernamental care va avea loc în septembrie la Vilnius. cu astfel de agendă politică atât de încărcată, sigur, este nevoie și de structuri de punere în aplicare corespunzătoare. Uh, contribuția dumneavoastră la buna implementare a acestei agende, uh, sigur, va fi uh, crucială. De aceea, noi am creat deja un grup de urmărire a punerii în aplicare a acestei agende digitale, acest grup colaborează inclusiv cu statele membru, membre pentru a se asigura că eforturile noastre sunt uh, reflectate uh, în mod corespunzător la nivel național și că sunt uh, avute în vedere interesele dumneavoastră și interesele celorlalți actori vizați. Dorim de asemenea să organizăm anual o reuniune la nivel european privind uh, implementarea digitale, uh, uh, agendei digitale, la care să discutăm starea de fapt, să discutăm în ce măsură s-au atins obiectivele noastră. Iar în ce privește agenda UE 2020, vom elabora rapoarte anuale către Consiliul European în, în privința obiectivelor realizate din cadrul acestei agende 2020. Doar câteva idei suplimentare. Și pot să spun că ne, ne, ne asumăm un oarecare risc aici. Există încă Eh, există noutăți și în legătură cu noul eh, pachet eh, Telecom revizuit. Aici v-ați adus și dumneavoastră contribuția. În curând voi prezenta un raport la mijlocul perioadei de referință privind măsurile care au fost luate în domeniul roamingului în telefonia mobilă. Între timp știm cu toții că prețurile au scăzut la comunicațiile prin voce, uh, a scăzut și uh, diferența de preț între roaming și utilizarea rețelelor uh, de bază. Pentru dumneavoastră, ca și pentru mine, neutralitatea este foarte importantă și de aceea am uh, și arătat că reguli, noile reguli pentru uh, domeniul uh, comunicațiilor și telecomunicațiilor uh, sunt un foarte bun cadru de referință. Răspunsurile concrete însă nu putem să le dăm înainte de a fi aplicat uh, urechea cu mare atenție la problemele care există. Pentru că altminteri am uh, creat doar uh, mai multe nedumeriri decât am soluționat probleme. Tocmai de aceea ne-am gândit să, ca înaintea vacanței de vară să lansăm o dezbatere publică prin care dorim să aflăm dacă mai este nevoie de uh, alte acte de reglementare în acest uh, domeniu. Ne vom referi la libertatea expresiei, care este fundamentală, fără îndoială. Apoi, transparența este de nenegociat. În al treilea rând, avem nevoie de investiții în rețele eficiente și deschise și nu trebuie să Uh, permitem niciun fel de măsuri care să uh, discrimineze uh, competitorii. În al cincilea rând, cincilea rând, trebuie să găsim noi căi de inovare și de eficientizare a rețelor existente. Colegii mei deja pregătesc aceste consultări publice o primă consultare a avut deja loc în această primăvară, după cum știți. Ea s-a bazat pe pachetul Telecom din 2009. Ne vrem să știm dacă uh, prevederea uh, europeană privind serviciul universal are uh, are o valoare, are uh, o valoare reală și dacă, dacă această, acest serviciu universal permite într-adevăr un acces uh, echitabil pentru toată lumea. Uh, pe site-ul web al direcției noastre generale se găsesc multe detalii în această privință. Aș vrea să vă spun că nu am niciun fel de prejudecăți în această privință exercițiul curent nu poate fi uh, disjuns de, de, de situația economică și financiară. Toate lucrurile se întrepătrund și se leagă unele de altele. Deci, ceea ce v-am spus eu trebuie avut în vedere în contextul general uh, întreaga agenda digitală eh, despre care vorbim eh, este strâns legată de toate celelalte aspecte socioeconomice ale vieții noastre. Deci, eh, agenda agenda digitală trebuie văzută în lumina pachetului Telecom din 2009 și în același timp și în lumina obiectivelor pe care le-am propus pentru UE 2020. Sigur că în urma acestei consultări vor, va exista un raport care va fi publicat uh, și care uh, va arăta dacă este sau nu necesar să apară o revizuire a uh, cadrului legislativ uh, existent uh, în domeniul serviciului universal. În această dimineață a avut loc uh, Consiliul uh, de telecomunicații și dacă îmi permiteți, uh, vă voi spune și câte ceva despre această reuniune de Consiliu. Ministrii au adoptat uh, concluziile Consiliului privind uh, agenda digitală a, pentru Europa și anume în unanimitate. Aceste concluzii reflectă și reiterează prioritățile noastre, dar în același timp reflectă și uh, asumarea de către șefii de state și de guverne a, a acestei priorități ca parte a strategiei generale UE 2020. S-a recunoscut nevoia de unei coordonări centralizate atât la nivel european cât și la nivel național pentru a îmbunătăți situația din cadrul acestei agende digitale. A fost de asemenea un foarte bun prilej pentru mine de a iniția un adevărat parteneriat. Uh, pentru că, uh, sigur, noi nu putem să facem, nici dumneavoastră nu puteți să faceți nimic în, în, uh, fără, fără acești miniștri de resort, pentru că ei, până la urmă, sunt aceia care trebuie să implementeze într-un fel sau altul lucrurile astfel încât treaba să meargă bine. Am avut de asemenea un schimb de opinii foarte interesant privind uh, furnizarea de informații simple și transparente, clare, cetățenilor europeni privind drepturile acestora. Știți, uh, v-am spus că unul dintre aceste elemente pe care vi l-am menționat este încrederea. Încrederea uh, consumatorilor în aceste servicii uh, IT, mă refer la servicii financiare, la servicii bancare și așa mai departe. Um, de asemenea, au fost uh, stabilite și alte uh, uh, au fost luate și alte decizii. Sediul unei um, Uh, agenții de resort uh, va fi stabilit acum la Riga. Am mulțumit uh, guvernului leton care, care ne oferă nu doar un sediu foarte aspectos, ci și infrastructura de, de, de hardware informatic necesară pentru, pentru ca această, acest for să poată Uh, lucra în condiții optime în Riga. Sigur, reuniunile uh, uh, la nivel european cu reprezentanții din Europa vor avea loc în continuare la Bruxelles. La urma urmei, cred că este un bun început și, și aduc mulțumiri guvernului leton care și-a asumat un mare angajament. Vreau să vă informez că uh, Comitetul de uh, Gestiune a Barack a uh, trecut deja la selecționarea candidaților pentru ocuparea diferitelor posturi în cadrul acestei structuri. Ando Rema este uh, colegul Eston care va, se va prezenta în curând, care ne va prezenta experiența sa și care va conduce acest uh, birou uh, BEREC de la Riga. Așadar, BEREC este gata de start. Încă trebuie făcute foarte multe lucruri, dar uh, Eh, și poate că mă veți vedea aici în fața noastră mai des decât vă veți dori, dar eh, să știți că eu voi bate la ușa dumneavoastră și eu mă voi folosi de orice prilej care mi se va oferi pentru a vă explica activitatea mea. Este clar că această agendă digitală este unul din cele mai bune instrumente pentru a pune în aplicare nu doar ceea ce sperăm uh, că vom putea rezolva în beneficiul uh, cetățenilor europeni, dar cred că vom putea, prin acest instrument, să luăm și măsuri foarte, foarte concrete pentru a uh, face la modul concret mai bună viața cetățenilor noștri. Um, iată, țin în mână un card de plastic pe care azi l-am distribuit miniștrilor, care conține acele priorități ale agendei digitale. Uh, să știți că nu intră la apă, chiar dacă îl spălați în sacoul dumneavoastră, acest cartonaș pe care vi-l las aici, uh, în suficiente exemplare pentru uh, toți cei interesați, vă va ține la curent cu prioritățile noastre și vă mulțumesc. comisaria, por la intervenție. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Noi așteptam cu nerăbdare acest document de foarte mult timp, iar dumneavoastră, așa cum v-ați luat uh, angajamentul, ați prezentat uh, foarte rapid în fața Comisiei uh, ITRE aceste orientări. Salutăm prezența dumneavoastră aici astăzi și vă asigur că sunteți întotdeauna binevenită aici, aici la Parlamentul European. Deci ar trebui să considerați Parlamentul European drept casa dumneavoastră proprie, aici la Comisia ITRE. Avem o listă cu persoane care doresc să ia cuvântul. Bineînțeles, sunt destul de numeroși. În momentul de față, 15 persoane au cerut cuvântul. Dacă sunteți de acord, vom închide lista. 16 persoane. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să îmi spuneți acum, deoarece trebuie să gestionăm uh, lucrările și să știm exact câte persoane vor interveni. Deci, deocamdată 16 persoane, inclusiv doamna Ford, care a cerut cuvântul uh, acum. Vom avea trei uh, runde de întrebări pentru ca doamna Cruz să poată răspunde mai ușor, deci câte cinci întrebări și un al treilea bloc de șase întrebări. Vom începe prima rundă și sper că îmi permiteți să iau cuvântul, să intervin, nu în calitate de președinte, să zic, interimar al acestei uh, reuniuni, ci în calitate de deputat care se ocupă de toate aceste teme digitale și în calitate de raportor pentru agenda digitală. Foarte pe scurt, în ceea ce privește conținutul propunerii făcute de comisie, s-a prezentat o viziune pentru a vedea cum să uh, avansăm cât mai repede către o societate cât mai digitalizată în Uniunea Europeană. Deci, din toate acestea, e clar că există o sinergie față de agenda aprobată pe 5 mai de Parlamentul European în plenară. Există chiar o sinergie cu propunerile pe care le-a avut uh, președinția actuală, cea spaniolă, dar și cele anterioare, cea suedeză, la Consiliu, să nu uităm cât de activi au fost suedezii în acest domeniu. A venit acum momentul să trecem la fapte. S-au încheiat dezbaterile privind conținutul agentei digitale, a venit momentul în care trebuie să trecem la acțiune pentru a elabora această agendă digitală. Eu aș avea câteva sugestii pentru doamna comisar, câteva sugestii importante, care au fost uh, menționate, însă aș vrea să le subliniez. În primul rând, nevoia de a transpune cât mai uh, rapid pachetul telecomunicații și de a face un follow-up la această punere în aplicare. Acest pachet telecom este condiția prealabilă. Deci, în urma punerii în practică a acestui pachet se va elabora agenda digitală și fără pachetul de telecomunicații, agenda digitală va avea foarte multe probleme și carențe. În al doilea rând, în ceea ce privește propunerile pe care le va face Comisia. Acestea trebuie făcute conform calendarului propus în, agenții, în agenda și prezentat de doamna Cruz, însă fără nicio întârziere deoarece a trecut deja un an din acest mandat, mandat care, din motive cunoscute, a început mai târziu, iar în momentul de față nu ne putem permite să pierdem nici măcar o zi față de calendarul stabilit. De aceea, tot ceea ce depinde de doamna Cruz, deci de agenda digitală, fie că e vorba de spectru, de banda largă, de rețele din noua generație sau neutralitatea internetului, toate acestea trebuie făcute cât mai repede, să nu mai pierdem nici măcar o singură zi față de calendarul stabilit. În ceea ce privește conținutul acestor propuneri, în ceea ce privește, de exemplu, neutralitatea rețelei, în agenda comisiei se vorbește despre nevoia de a, lua în considerare cofinanțarea. Și așa cum se spunea și la pachetul telecomunicații, trebuie să ne gândim și la alte principii, cum ar fi descentralizarea geografică, de exemplu. Deci atunci când vom trata acest aspect al neutralității internetului, va trebui să ținem cont de toate principiile stabilite la pachetul de telecomunicații. În încheiere, după vrerea mea, mai există încă un element absolut crucial. Pentru a elabora așa cum trebuie agenda digitală, dincolo de tot ceea ce va face doamna Cruz, e absolut vitală participarea și celorlalte direcții generale, celorlalți comisari. Piața internă, de exemplu, are un rol fundamental pentru uh, dezvoltarea unei pieți digitale comune, deschise și competitive. Să nu uităm, de exemplu, protecția consumatorilor, libertățile. Toate aceste inițiative trebuie luate la timp. Și dacă vom pierde timp, vom avea probleme. Să nu uităm că vorbim despre un pachet complet care trebuie pus în practică în același timp. Doamna Cruz va avea o provocare complicată și grea. Dumnea ei va trebui să devină un lider la Comisia Europeană pentru ca această comisie la celelalte portofolii, în celelalte direcții generale să acționeze cât mai repede. Deci dumneavoastră va trebui să dea dovadă de leadership în cadrul Comisiei Europene și în um, domenii care nu sunt uh, direct uh, de competența dumneai. Eu am mare încredere în capacitatea dumneai de a acționa și, bineînțeles, uh, doamnă Cruz, puteți conta pe sprijinul Parlamentului European. Are cuvântul acum domnul Eller. Doamnă comisar, în contribuția dumneavoastră ați spus că aspectele de securitate sunt esențiale pentru agenda digitală. Am o întrebare legată de modul în care Comisia își organizează activitatea. Dumneavoastră ne veți prezenta încă în anul acesta un raport privind ENISA, Agenția Europeană pentru Internet, care își are sediul în clipa de față pe Creta, dar ea nu dispune nici măcar ea de internet cu bandă largă și nu este un jucător internațional. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu o delegație a Congresului American care ne-a vizitat. Americanii au adoptat o lege în baza căreia doresc să investească peste un miliard de dolari în uh, extinderea rețelelor de internet. Este vorba despre Cyber Security Act, un, uh, o lege privind securitatea internetului și uh, evident că se dorește convenirea unor standarde și norme împreună cu Europa. Noi suntem în general sceptici în ce privește agențiile. Este nevoie de structuri uh, speciale în Europa pentru a putea trata cu americanii de la egal la egal privind uh, aceste aspecte de standardizare ale aspectelor de securitate. Uh, vă rog ca în momentul în care se va elabora o nouă lege pentru existența ENISA, dumneavoastră să uh, Ă, aveți în vedere a crearea acestei posibilități de a negocia de la egal, la egal cu americanii. Asta înseamnă că toate aceste subiecte trebuie să fie cuprinse într-un, ă, într-o concepție generală. În ce privește cercetarea Uniunii Europene în materie de securitate. Va exista și acest aspect de securitate cibernetică. Și întrebarea este cum va acționa Comisia în domeniul agendei digitale împreună cu comisarul specializat pe probleme eh, industriale Eh, pentru că, sigur, eh, eh, că dumneavoastră aveți agenda digitală și țineți seama de aspectele de securitate, dar va exista și o concepție generală la nivelul Comisiei cum vor fi tratate aceste aspecte de către diversi comisari, astfel încât totul să dobândească un aspect unitar? la señora Trotman, por favor. Doamna Trotman. Merci beaucoup, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici să avem acest schimb de opinii pe marginea agendei digitale. Eu am câteva întrebări precise. În primul rând, aș vrea să subliniez importanța pe care o dați dumneavoastră interoperabilității. În ceea ce privește standardele deschise, însă, am constatat că într-o versiune intermediară, în comunicare se menționează standardele noi și programele libere ca punct de pornire pentru o strategie digitală europeană. Însă am citit și ultima versiune și nu am mai găsit aceleași precizări. Deci nu se mai vorbește despre programele libere. În legătură cu acest lucru, deci aș vrea să știu de ce s-a făcut această modificare deci de ce în textul uh, final nu mai apare acest lucru? În ceea ce privește normele, care nu se referă la programe, ci la tehnologii, de exemplu, transmiterea de semnale radio, media flow, de exemplu, cum ne putem asigura că cadrul nostru tehnologic neutru nu va fi doar o portiță deschisă pentru întreprinderile de aici. Deci cum să avem o concurență uh, deschisă și cum să dăm o nouă șansă cercetării și inovării. Dumneavoastră spuneți că statele membre ar trebui să-și uh, dubleze investițiile pentru cercetare și dezvoltare, însă trebuie găsite și debușeuri, nu? În al doilea rând, în ceea ce privește debușeurile industriale pentru inovarea noastră, în agenda digitală ați încercat să aveți o listă cât mai completă, însă nu am văzut nimic despre fabricarea circuitelor și a terminalelor. E o luptă pe care o pierdeți din start? Ce s-a întâmplat? Sau strategia pe care o propuneți se axează doar pe o consolidare a leadership-ului nostru în ceea ce privește doar operatorii și furnizorii de acces și pe o ameliorare a performanței, performanței uh, de servicii, deci cel de-al doilea strat, cel de-al doilea și cel de-al treilea strat. Doamna Del Castillo a abordat parțial uh, întrebarea pe care o am eu acum și anume ce mijloace are Comisia pentru a urmări ce se întâmplă cu punerea în aplicare a pachetului de telecomunicații. Am auzit care e intenția dumneavoastră, lăudabilă de altfel, vă mulțumesc, însă ce mijloace are Comisia pentru a face un follow-up, pentru a urmări ce se întâmplă cu această punere în aplicare? Deoarece văd că multe state membre transpun legislația, însă își iau anumite libertăți. În al doilea rând, am ascultat recomandările anul trecut privind NGA. Însă, în ceea ce privește consultările, avem impresia că anumite întreprinderi practic renunță la uh, bunăvoința pe care și-o exprimaseră anterior în legătură cu investițiile necesare. Deci ne puteți da acum niște asigurări, ne puteți spune când se vor pune lucrurile în mișcare? Deoarece nu trebuie doar să găsim o soluție pentru criza financiară. Trebuie să ne gândim ce se va întâmpla și ulterior, să ne gândim la banda uh, largă și foarte largă pentru regiunile noastre, un adevărat stimulent. Domnul Rubic. Mulțumesc, doamnă președintă, stimată doamnă comisar, vă mulțumesc. Mă bucură că la punctul 2 al agendei digitale ați stabilit că între roaming și tarifele naționale până în anul 2015 să nu mai existe vreo diferență. Eu cred că acest obiectiv zero este un obiectiv foarte important, dar 2015 este încă destul de îndepărtat ca obiectiv. Dacă ne gândim că abia peste 4-5 ani vom ajunge să-l atingem. Iar în ce privește banda largă de 800 de megahertz, aici uh, ar trebui să atingem o viteză până la 100 de megabits pe secundă și dacă uh, un megabit va fi mai puțin de un cent, dar există și tarife de 19 euro pentru aceeași prestație de un megabit cu aceeași calitate. Bine, noi ne-am gândit că tariful uh, uh, angrosiștilor pentru un megabit trebuie să scadă până la 80 sau 50 de cenți în această perioadă. Asta ar însemna că dorința dumneavoastră de a avea 100 de megabits pe secunde, va, ținem seama de tariful de 19 euro, vom avea pentru o secundă uh, 1900 de euro pentru o secundă. Deci, deci aș vrea să știu ce ar spune cetățenele și cetățenii când vor primi factura de la Telecom. Eu aș vrea să știu uh, cum gândiți dumneavoastră structura pentru lunile următoare, având în vedere eh, mărirea volumului de date, mai ales la cea de-a patra generație și eh, care sunt eh, obiectivele dumneavoastră? Pentru că eu cred că lucrurile trebuie să avanseze foarte repede. Un alt aspect, de asemenea, lăudabil. Dublarea investițiilor la, în serviciile publice și în domeniul investițiilor în general. Puteți să vă imaginați că încasările um, actuale uh, ar putea să creeze stimulente pentru statele naționale atunci când uh, vor pune la dispoziție bani pe care i-au uh, obținut din licitații de la Telecom înapoi spre Telecom astfel încât volumul investițiilor să poată să evolueze corespunzător? Mulțumesc. Mulțumesc. Paul. Și ultima intervenție, domnul Lamberts. Yes, uh, well, thank you, uh, Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă comisar. După părerea mea, președintele Baros ar fi trebuit să vă dea, să vă însărcineze să redactați uh, raportul privind uh, viitorul economiei. Dumneavoastră dați dovadă de mare, de un nivel foarte ridicat de ambiție. E un comentariu pozitiv și dumneavoastră privind tehnologiile IT nu doar ca o tehnologie, ci ca un instrument prin care să ajungem la soluții. Și cred că e calea pe care uh, trebuie să urmăm pentru ca Uniunea Europeană să își recapete rolul. Așa cum spunea Catrin, interoperabilitatea și standardele deschise. E drept că programele libere au dispărut din documentul final, însă faptul că țintim totuși foarte mult către niște standarde deschise e absolut crucial dacă vrem să avem câștig de cauză. Și în ultimul rând, Dumneavoastră stabiliți niște termene și asta e foarte important. Deci nu uh, vă exprimați doar niște aspirații, ci vreți să obțineți ceva clar. Trei comentarii acum. Domenii care mă îngrijorează. În primul rând, țintele și obiectivele sunt din ce în ce mai multiple și e greu să uh, nu le pierzi din vedere. Deci de aceea ar trebui să ne concentrăm să vedem ce trebuie să facem. Nu vrem să ne întâlnim peste câțiva ani și să ne dăm seama că prea puține obiective, din păcate, vor fi fost uh, um, îndeplinite. Așa cum spunea și Pilar, veți avea nevoie de sprijinul multor alți comisari, deoarece multe dintre obiectivele pe care vi le stabiliți dumneavoastră țin de competența altor comisari. Și aici eu sunt îngrijorat. Domnul Potocnic, sau doamna Hedergar, din, din păcate cred că nu au aceleași uh, idei ca și dumneavoastră în ceea ce privește agenda digitală. Dumneavoastră, bineînțeles, veți avea nevoie de ajutorul lor. Și un al treilea comentariu acum. Dragi colegi, uh, e o șansă, dar e și uh, un pericol. Înainte să izbucnească criza, aveam o lipsă de personal calificat în domeniul IT. Și dacă vrem ca această agendă digitală să devină realitate, vom avea nevoie de încă uh, 700 de mii de uh, persoane calificate în acest domeniu. Deci de aceea trebuie să accelerăm uh, eforturile pentru a putea atrage acești oameni. E clar că e un sector în care se poate câștiga mult, însă nu ai cum să găsești acești oameni peste noapte. Și acum, ultimul comentariu. Nu trebuie să dăm dovadă de complezență. Dacă e să ne uităm la sumele de bani investite în SUA, 88 de miliarde pentru cercetare, față de 37 de miliarde doar în Uniunea Europeană, când vă uitați la companiile IT, primele 500, din primele 9, doar una e europeană. Bineînțeles, uh, subliniem importanța IMM-urilor și avem dreptate să o facem, însă fără niște campioni mondiali europeni, agenda noastră digitală nu are cum să fie o reușită. Deci, doamnă Cruz, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în legătură cu uh, domeniul dumneavoastră digital din strategia 2020. Meritați toate laudele noastre, ați acționat foarte repede vă vom sprijini și cred că vă îndreptați în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Doamna Cruz, vă rog să luați cuvântul. Thank you <clears throat> for your constructive critical remark. Vă mulțumesc pentru remarcile critice și constructive și pentru întrebări. Permiteți-mi să spun că sunt foarte conștientă de faptul că acest portofoliu pe care l-am eu e orizontal și că va trebui să colaborez cu cei 26 de colegi. E clar, eu am nevoie de anumiți uh, colegi, ei au nevoie de mine. Va trebui să am discuții cu ceilalți comisari pentru a obține ceva. Și vă asigur că eu nu uh, Uh, mă voi uh, lupta pentru faima personală și nici pentru viața de apoi. Voi face tot posibilul pentru a-mi face treaba și vă asigur că nu e vorba neapărat de faptul că avem uh, timpul de partea noastră. E un domeniu în care trebuie să acționăm. Acum a venit momentul, deci acum sau niciodată. Și tocmai așa, gândind astfel, am reușit să venim între luni cu un document uh, clar, transparent, lizibil, în care nu venim cu niște aspirații exagerate și de aceea sunt de acord cu dumneavoastră, începând cu doamna Del Castillo, sunt de acord, trebuie să implementăm aceste măsuri cât mai repede cu putință. Și nu începem, nu pornim de la zero. Dumneavoastră ați avut deja discuții în legătură cu pachetul de telecomunicații, a fost punctul de pornire, după care ulterior ați avut un raport privind politica de spectru, un raport din proprie inițiativă și așa mai departe. Deci știm între timp ce trebuie să facem și știm care este miza în momentul de față. Și e o miză mare. Și va trebui să punem în aplicare toate acestea într-o perioadă scurtă. Acum, ce s-a făcut deja cu această agendă digitală? Am discutat cu colegii mei, iar personalul meu a făcut o treabă minunată și Vă asigur că nu întotdeauna se colaborează așa de bine în cadrul Comisiei Europene. Deci, deocamdată am avut uh, câștig de cauză. De asemenea, intenționez să implementez comunicarea privind agenda digitală cât mai repede cu putință. Vom avea acel uh, tabel cu realizările făcute, și vom vedea dacă consecințele sunt pozitive sau nu. Va trebui să avem o tendință către niște rezultate pozitive și asta o vom urmări permanent. Vom fi foarte stricți în ceea ce privește evaluările noastre. În ceea ce privește acum neutralitatea internetului. Doamna Del Castillo s-a referit la acest lucru. Doamnă președinte, eu îmi iau angajamentul să păstrez caracterul deschis și transparent al internetului în Uniunea Europeană. Deci nu există nicio îndoială în acest sens. Și ar fi practic uh, uh imposibil ca eu să-mi schimb părere. Deci mă cunoaște, știți ce am făcut în ultimii cinci ani, știți care e părerea mea. Am fost întotdeauna foarte clară în ceea ce privește caracterul deschis al internetului. Deci am anunțat consultări publice privind această neutralitate. Rezultatele vor fi prezentate în iunie, iar către sfârșitul anului vă voi prezenta un raport dumneavoastră și Consiliului. Și orice vom face va trebui să fie justificat de nevoia de a face față unor probleme specifice. Deci vom acționa astfel. Domnului Eller, aș vrea să-i spun că a Da, nu mai este în sală, deci îl veți informa dumneavoastră. Deci domnul Eller a pus punctul pe I, s-a referit la o fațetă extrem de importantă și anume securitatea. Deci dacă vorba să vorbim de uh, siguranța internetului, e clar că avem o răspundere clară. Nu e o competență comunitară, asta e clar, deși aici vedem diferențele față de SUA, însă din 2006 încoace, Uniunea Europeană le cere tuturor participanților să-și ia angajamente pentru a avea o politică eficientă de securitate. Suntem conștienți de faptul că e important să luăm legătura între noi, să discutăm între noi, să colaborăm și să dialogăm, să ne bazăm pe parteneriate și pe uh, posibilitatea tuturor membrilor de a fi autonomi, tuturor participanților. Și de aceea vă rog și pe dumneavoastră să ne împărtă- să împărtășiți uh, aceste obiective pentru agenda digitală. Noi am propus uh, o serie de inițiative și propunem uh, crearea de instrumente comunitare în acest domeniu. Și cred că ar trebui să dăm dovadă de deschidere la discuții și să nu avem uh, o poziție de neclintit, să fim uh, flexibili. Sunt conștientă de asemenea de programul de la Stockholm. Știm, știu că avem Carta pentru Drepturi Fundamentale, respectul la integritate și de aceea trebuie să existe acest echilibru atunci când ne gândim la securitatea în Uniunea Europeană. Deci atunci când vorbim de internet și de combaterea criminalității pe internet. Deci, pe de o parte, avem prevenirea, pe de altă parte, avem aceste drepturi pe care trebuie să le respectăm și vom face tot posibilul pentru a elabora o perspectivă clară în acest sens. Ambele dimensiuni sunt necesare, sunt complementare în ceea ce privește siguranța informațiilor pe internet, companiile și cetățenii sunt uh, principalii actori pentru combaterea criminalității pe internet, bineînțeles și autoritățile judecătorești. Acum aș dori să răspund doamnei Trautmann și domnului Lambert. Dumnealor m-au întrebat de ce nu promovez uh, niște standarde deschise. Și vă înțeleg foarte bine. Vă puteți închibui ce s-a întâmplat între timp. Eu nu aș vrea acum uh, să intrăm într-o dispută în legătură cu terminologia. Deci trebuie să ne axăm pe acțiuni. Să vedem care este rezultatul acțiunilor noastre. Iar acțiunile noastre sprijină în mod clar niște standarde mai bune, iar standardele sunt un mijloc pentru a obține un anumit rezultat. Iar interoperabilitatea și agenda digitală vor face foarte multe în următorii ani. Și cred că Vă amintiți din ultimul mandat ceea ce am făcut eu în legătură cu standardele deschise și interoperabilitate. Deci pentru mine aceste două elemente sunt uh, ceva absolut uh, necesar. Deci e nevoie de niște standarde deschise, fără taxe de accens. Din păcate, Uniunea Europeană are o atitudine discriminatoare în ceea ce privește achizițiile, de exemplu, interoperabilitatea are de suferit și de aceea vrem să schimbăm situația, o spun, răspicat și vrem să avem niște standarde eficiente, transparente, acțiunile noastre se vor concentra clar pe acest domeniu. Doamna Trautmann, nu voi avea nicio ezitare în a trage la răspundere statele membre dacă nu implementează legislația. E clar că trebuie să respectăm calendarul stabilit, nu ne putem permite să pierdem timp și trebuie să facem tot ceea ce trebuie în legătură cu accesul tinerii generații. Toții sper să înțeleagă acest mesaj. Și în ceea ce privește acest acces al generației următoare, Anumite state doresc uh, un nivel de reglementare cât mai scăzut. Eu nu țin la reglementare de dragul ei, doar dacă aceasta e importantă și are un rol. Deci eu nu cred că prin reglementare ar trebui să-i favorizăm pe anumiți uh, participanți pe piață. Abordarea mea e să încurajăm investițiile pentru orice fel de infrastructură și o spun foarte clar – nu e vorba de operatorii actuali sau cei viitori. Avem nevoie de ambele categorii de operatori. Ambele categorii trebuie să poată investi pentru a crea o concurență sănătoasă pe piața comună. Deci eu îi iubesc pe toți operatorii, nu am niciun, nu am niciun favorit, deci le doresc tuturor binele. În ceea ce privește acum țintele pentru serviciile de roaming, diferențele între taxele naționale de telefonie mobilă și cele de roaming ne arată faptul că ne lipsește o politică comună în domeniul telecomunicațiilor. Deci suntem conștienți de această problemă, deci trebuie să venim cu o soluție. Și știm care este costul Uh, furnizării serviciilor de roaming. Acest cost nu ar trebui să fie mult mai crescut decât uh, cel pentru telefonia națională, deci nu există nicio justificare pentru această diferență de preț. Consumatorii trebuie să aibă de câștigat dintr-o perspectivă a pieței interne. Deci piața internă vă aduce beneficii, deci în viața de zi cu zi uh, companiile ar trebui să respecte acest lucru. Deci dorim ca aceste tarife de roaming să fie reduse treptat și am stabilit niște ținte pentru a ajunge la o abordare zero până în 2015. Deci avem încă timp la dispoziție, nu avem cum să ne plângem acum că nu se poate face nimic. Deci există alternative față de serviciile de roaming, există anumite alte soluții, VOIP sau um, alte tehnologii și sperăm de asemenea că pe piața de roaming se va dezvolta concurența așa cum trebuie, deoarece eu cred cu tărie un lucru și anume că atunci când există concurență, lucrurile se dezvoltă așa cum trebuie. Deci, în orice caz, noi vom revizui uh, modul în care funcționează directiva privind roamingul. Deci, până în iunie anul viitor vom face această revizuire și, bineînțeles, între timp, dumneavoastră veți fi informați în legătură cu ceea ce se întâmplă. Referitor acum la cercetare și inovare. Domnul Rubic s-a referit la acest aspect. Sectorul public uh, comunitar are atât mijloacele cât și interesul pe termen lung de a sprijini cercetarea și inovarea. După părerea mea, am fi încoși la minte dacă nu am investit în acest domeniu. Și revin acum la cooperarea dintre SUA și Uniunea Europeană. Să nu uităm de asemenea și Orientul îndepărtat, să com- ne comparăm cu niște țări din acea regiune. Deci situația e asemănătoare, deși ei sunt mai puțin transparenți. Însă totuși cheltuie foarte mult în acest domeniu. Uh, deci trebuie să o facem atât la nivel comunitar cât și la nivel național și nu ar trebui să dăm vina unii pe ceilalți spunând că unii nu fac suficient. Deci trebuie să acționăm împreună și să creștem fondurile pentru cercetare și inovare. După cum știți, bugetul comunitar din uh, programul cadru 7 era deja, a crescut uh, cu 16%, deci va crește cu 16% în 2010 și 2013. Și astfel vom ajunge la 1,7 miliarde, deci de la 1,1 miliarde, deci 1,7 miliarde în 2013. O creștere medie anuală de 4% creștere pe care ați cerut-o de altfel dumneavoastră Parlamentul European. Și avem nevoie și de un, efort, de un efort asemănător și din partea statelor membre. Cu toții ați uh, făcut niște comentarii interesante, mai ales domnul Lambert. Într-adevăr, eu m-am referit la multe ținte obiective și poate că am riscat puțin, nu știu, poate e din cauza vârstei mele. Eu una încerc să măsor toate aceste obiective într-un tabel de realizare. Trebuie să fim foarte transparenți și cred că și dumneavoastră veți putea verifica și veți vedea imediat dacă eu nu dau performanțe, dacă nu sunt performantă. Deci, indiferent de comisarul uh, responsabil, noi trebuie să ne facem treaba. Și, de altfel, există și neînțelegeri, nu neapărat cu comisia dumneavoastră. Nu e agenda mea digitală, e agenda digitală a Comisiei Europene. Și începând cu această dimineață e și agenda digitală a Consiliului. Deci am foarte mulți colegi care, dacă eu nu voi da rezultate, vor fi cu ochii pe mine, mă vor critica uh, în legătură cu faptul că fac promisiuni care nu pot fi îndeplinite. Și e clar că sunt uh, responsabilă în fața colegilor comisari, ai membrilor Consiliului, sunt responsabilă și în fața dumneavoastră, eurodeputaților. În ceea ce privește acum personalul calificat în domeniul IT, e foarte important să vorbim pe un singur glas în acest domeniu. De ce ar trebui ceva să mizeze doar pe un singur sector dacă nu ești sigur că acel sector va supraviețui. Dacă vom fi cu toții clari și transparenți și vom spune ce anume așteptăm de la agenda digitală și de la societatea digitală, atunci vom putea angaja cele 700 de mii de persoane calificate în acest domeniu. Și acești oameni vor fi interesați să vină să lucreze în acest sector. Și aici mă gândesc, de exemplu, la competențele digitale, la acea alfabetizare, între ghilimele, digitală de care avem nevoie. Și cred că printre prioritățile următorului fond social european ar trebui să includem acest lucru. Însă ce contează cel mai mult e ca oamenii să-și dea seama că merită să se îndrepte în această direcție și noi va trebui să-i stimulăm pentru ca ei să profite de această ocazie. Și nu e vorba doar de mai multe companii europene, e vorba de mai mulți europeni talentați uh, în acest domeniu. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mai avem acum uh, ceva timp la dispoziție pentru discuții. Unii colegi văd că au ieșit din sală deoarece aveau alte angajamente. Mai avem încă opt colegi care urmează să ia cuvântul. De aceea, dragi colegi, v-aș ruga să vă exprimați doar într-un minut, spre deosebire de, de mine, care am vorbit mai mult. Îmi cer scuze. Are cuvântul acum doamna doamnă Thank you, Chairman. președintă. Mulțumesc și doamnei comisar pentru că se află în mijlocul nostru și mulțumesc pentru obiectivele ambițioase și pentru obiectivele ambițioase ale Consiliului. Cred că va deveni și planul nostru ambițios. Am câteva întrebări. Sunt de acord cu antevorbitorii că ne-ați uh, indicat toate oportunitățile care o să apară pentru a face față marilor provocări, schimbările, modificările climatice, demo, aspectele demografice și alte preocupări. Am câteva întrebări foarte concrete. Mă interesează ce posibilitate vom avea să susținem tot ceea ce se intenționează pentru prevenirea uh, schimbărilor climatice. Pentru că în uh, țările de jos a existat uh, o atitudine refractară privind acești smart meters. Există o serie întreagă de uh, IMM-uri și uh, am avut ocazia să uh, stau de vorbă cu oameni care se ocupă uh, de aspecte de sănătate și uh, care au dificultăți să găsească finanțări pentru activitatea lor. Cum puteți dumneavoastră să uh, ajutați aceste IMM-uri foarte vulnerabile? În ce privește sănătatea, ați vorbit despre e-health, sănătatea electronică. Care sunt proiectele dumneavoastră în acest domeniu? Pentru că există uh, multă necunoaștere la nivelul pacienților. Oare Comisia își va asuma sarcina de a sensibiliza opinia publică, de a o pregăti pentru tot ceea ce e-health îi va putea oferi? Și o ultimă întrebare. Ați avut contacte cu diversele părți interesate. Cum vedeți dumneavoastră continuarea contactelor? Pentru că uh, dumneavoastră ați elaborat foarte repede agenda numerii digitală, vă suntem recunoscători, dar veți putea menține contactul cu părțile interesate, inclusiv IMM-urile. Și vă mulțumesc în legătură cu această cartelă, este grozavă. Vreau să vă spun că la un congres mondial IT existat uh, un tag reader cu o mică etichetă pe care o pui pe această cartelă, uh, poți uh, recepționa o serie întreagă de informații. Deci și asta se poate face în variantă digitală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Nibler, mulțumesc, doamna președinte, având în vedere uh, timpul foarte avansat, voi avea o intervenție foarte scurtă. Mulțumesc, doamne comisar, pentru faptul că avem astăzi ocazia acestui dialog structurat. Salut agenda digitală și ceea ce ne-a prezentat. Două aspecte vreau să introduc în discuție. Subiectul legat de infrastructură, broadband targets, punctul 1 de pe uh, această uh, cartelă pe care ați distribuit-o și în explicațiile dumneavoastră a devenit evident că va trebui să avem o infrastructură de bandă largă în întreaga Europa și noi, în cadrul pachetului Telecom, am tratat acest subiect foarte frecvent și ne-am străduit foarte mult în calitate de uh, parlamentari. Din partea Comisiei atunci nu am avut niciun fel de propuneri aș dori să susțin tot ceea ce s-a spus până acum, că ceea ce uh, a fost inclus în pachetul Telecom privind internetul pe bandă largă trebuie să fie transpus în practică. După aceea trebuie să existe uh, stimulente pentru uh, utilizarea rețelelor cu fibră de sticlă și de câte ori am ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră, voi atinge acest subiect. Bugetele în toate cele 27 de state membre sunt decepționante. Nu există bani în buzunare. Trebuie să găsim parteneri privați și trebuie să-i sprijinim creând pentru ei elemente atrăgătoare, motivante am spus că riscul de investiții uh, trebuie să uh, fie luat în calcul când ne gândim la formulele de plată. Pentru că altfel, uh, degeaba ne propunem noi investiții foarte mari dacă nu vom avea cum să le facem. De un an și jumătate avem discuții și în legătură cu acest subiect. Foarte pe scurt, un alt aspect Practicile eh, comerciale de la Google sunt acum criticate de către toată lumea. Eu întreb Comisia ce face, pentru că eh, sunt încălcate aspecte legate de protecția datelor ehm, eh, și dumneavoastră, în calitate de comisar pentru concurență, ați avut o activitate foarte rodnică. Veți reuși oare acum să vă opuneți acestor practici de la Google? Mulțumesc foarte mult! Domnul Van Nistelrooy, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Doamnă Cruz, vă mulțumesc pentru că ați venit în mijlocul nostru. Eh, am reținut ceea ce a spus în legătură cu viața de apoi. Bun, eh, este de salutat faptul că doriți să grăbiți Uh, uh, evenimentele. Salut ceea ce ne-ați prezentat în legătură cu agenda digitală. Ați evocat o serie întreagă de obiective. Eu aș face două observații. Înainte de toate, ați a evocat îngrijirea sănătății. Este un domeniu foarte important. Vorbim aici despre uh, anumiți indicatori, dar Eh, tehnologia a evoluat foarte mult, piața în schimb este foarte segmentată. Dacă vorbim cu Siemens, cu toți cei care au făcut anumite progrese în domeniul e-health, vom vedea că anumite invenții au fost introduse pe piață, dar nu sunt accesibile tuturor. Există nenumărate dificultăți, nenumărate probleme. Dumneavoastră ați vorbit despre inventivitate, despre creativitate, dar ce putem face aici. Din nefericire, obiectivele noastre sunt numeroase, sunt ambițioase, dar nu există posibilitate de implementare în toate statele membre. Fondurile sunt limitate noi ar trebui împreună să elaborăm o agendă orizontală, pentru că altfel ne vom confrunta cu uh, multe dificultăți și nici măcar aspectul uh, orizontal nu este suficient. Trebuie să existe și un aspect vertical, să investim în cercetare. Noi în toate țările avem programe de cercetare, dar avem și programe de cercetare europeană. Trebuie însă să vedem uh, cum se finalizează ele și pe plan național. A spus și colega noastră Merkis, eh, programele eh, de cercetare de multe ori eh, au dificultăți de finanțare. Trebuie să existe și garanții pe care să le acorde Banca Europeană pentru finanțarea lor, astfel încât inovațiile să se poată concretiza și în practică. O altă observație vorbiți despre o directivă, despre revizuirea ei. Am constatat că există foarte mulți tineri, adulți în rețelele sociale eh, care vor fi implicați. Eu cred că la nivelul tineretului există un element important, trebuie să existe o încredere, pentru că atunci când regulile nu sunt respectate, apar probleme. Ați citat o serie întreagă de date, dar eu cred că până în clipa de față tot ceea ce ține de protecție, de aspectele de securitate, trebuie să fie accentuate. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă amintesc că vă solicităm intervenții cât mai scurte, nu dispunem de suficient timp. Domnul eh, Enciu acum. Vreau și eu, la rândul meu, să mulțumesc doamnei comisar pentru prezența dânsii aici, pentru expunerea făcută, de asemenea pentru cadou care ni l-a dat tuturor, va fi foarte important pentru noi să urmărim aceste targeturi. Și aș mai dori în nume personal să-i mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-a trimis în data de 27 mai la una din întrebările mele scrise adresată Comisiei cu tema deteriorarea situației mass media în contextul actualei crize economice și financiare și posibile consecințe asupra respectării dreptului cetățenilor la liberă exprimare și informare. Europa se găsește în momentul de față într-o ipostază dificilă. Trebuie să modernizeze din punct de vedere al agendei digitale, dar în același timp trebuie să facă față unor dificultăți economice și sociale nemai întâlnite în, în epoca modernă a Europei. Perspectiva prin care statele membre uh, va, ieși, va putea ieși din criză prin măsurile pe care le va aplica pentru modernizarea agendei digitale pare a fi tot mai vagă. Comisia trebuie să se implice mai activ în implementarea agendei digitale pentru a veni în ajutorul statelor membre care traversează momente de recesiune economică și socială, care și care vor fi lipsite de resurse proprii pentru modernizarea infrastructurii sau ajutorarea categoriilor sociale și profesionale puternic marcate de criza economică, așa cum sunt uh, ziariștii din presa scrisă care au făcut obiectul întrebării uh, mele. Soluția oferită de dumneavoastră, doamnă comisar, uh, de tranziția presei scrise la mediul digital, astfel încât aceasta să joace în continuare un rol de gardian al democrației, Uh, nu oferă răspunsuri contat pentru situația în care nu toate statele membre au o infrastructură digitală adecvată la nivel național și nici pentru categorii sociale care nu au cunoștințele necesare extragerii informației din mediul digital sau preferă din diverse motive să citească un ziar fizic și nu digital. Aș dori să știu cum anume consideră doamna comisar <clears throat> așa cum uh, mi-a sugerat în răspunsul trimis, că un stat membru care cu greu poate face față plăților pensiilor și ajutoarelor sociale, uh, va putea acorda sprijin financiar uh, de supraviețuire unui sector care este prin definiție privat și dacă acest, va face acest lucru, ce garanții de independență a presei a liberei exprimare se așteaptă să existe în condițiile în care oamenii vor depinde de mila clasei, clasei politice. Vă mulțumesc. Sí, eh, muchas gracias. Eh, tengo que recordar que hay todavía otro debate. Vă mulțumesc. Trebuie să vă reamintesc că după această dezbatere vom avea o altă dezbatere. De aceea, dragi colegi, vă rog să interveniți eh, cât mai eh, succint. Vă propun totuși să facem acum, să adresăm acum ultimele patru întrebări pentru ca doamna Cruz să poată răspunde la toate întrebările adresate în funcție de modalitatea pe care o va alege dumnea ei, tematic sau altfel. Deci acum vom avea încă patru intervenții, însă vă rog să fiți cât mai succinți. În primul rând, doamna Țicău, după care doamna Bobinska, domnul Odi și doamna Ford. Doamnă Țică. Um, muchas gracias, señor, uh, señora presidente. Um, madam Commissioner, aș uh, dori să încep uh, prin a um, vă întreba care este stadiul programului de acoperire 100% cu infrastructură de broadband, conform Planului European de Redresare Economică. Exista la acel moment un miliard de euro alocat astfel ca până la sfârșitul lui 2010 să avem acoperire cu 100% în întreaga Uniune Europeană. Uh, din păcate, văd că în uh, programul dumneavoastră acest termen s-a decalat. Aș dori deci să ne spuneți de unde plecăm și vedem uh, obiectivul pe care îl aveți. În al doilea rând, în ceea ce privește ENISA, eu sunt pentru prelungirea mandatului și pentru o extindere ca obiective a acestui mandat, inclusiv în ceea ce privește anumite puteri executive ale ENISA, astfel încât să sprijine statele membre în situații de urgență, știind bine faptul că infrastructura ICT face parte din infrastructura critică la nivel european. Aș vrea însă să vă întreb uh, mai mult în ceea ce privește interoperabilitatea serviciilor publice de guvernare electronică, și anume, știm bine că este nevoie de interoperabilitatea transfrontalieră a acestor servicii uh, publice furnizate prin mijloace electronice. Știm bine că piața de achiziții publice reprezintă 16% din produsul intern brut. Exista, prin planul de la Manchester, un obiectiv și anume faptul că până în 2015 cel puțin 50% din toate achizițiile publice să se realizeze prin mijloace electronice, prin e-procurement, Aș dori să ne spuneți mai multe în acest sens și cum veți sprijini inițiativa e-invoices, facturarea electronică, astfel încât uh, toate companiile să poată accesa aceste servicii. De asemenea, în ceea ce privește interoperabilitatea semnăturii electronice, știu că aveți un plan ambițios și aș dori să ne spuneți mai multe despre serviciul electronic de validare a semnăturii electronice la nivel european. Și ultimul lucru, lucru pe care vreau să Uh, vă rog, este acela ca în planul dumneavoastră de acțiune privind guvernarea electronică să includeți și să cereți statelor membre să actualizeze și să elaboreze, dacă nu au, strategii privind uh, cyber security. Cred că este un element esențial, cu atât mai mult cu cât vrem să avem bandă largă, acoperire 100%, noi servicii publice furnizate prin mijloace electronice, deci avem nevoie să asigurăm atât o strategie privind cyber security, cât și un plan de acțiune ferm și, evident, uh, inclusiv uh, finanțarea acestora. Mulțumesc! Și, e, eh, thank you, thank you so much. And then... Doamna Corlasca Bobinska, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste obiective atât de ambițioase. Acestea sunt foarte clare și de aceea și punerea în aplicare trebuie să fie cât mai clară. Și de aceea ar fi bine să primim un cartonaș ca acesta anual din partea dumneavoastră, doamnă Cruz, în legătură cu uh, implementarea acestor obiective. Aș avea totuși o întrebare în legătură cu aceste obiective, deoarece eu știu că foarte mulți uh, cetățeni doresc să folosească internetul cu bandă largă. În al doilea rând, doresc un internet cu bandă largă cât mai rapid și vrem o acoperire 100% pentru, deci pentru toți cetățenii. Și știm că aceste obiective trebuie îndeplinite de toate statele membre. Unele sunt foarte înaintate în domeniu, altele au foarte mari întârzieri. Deci, doamnă comisar, ce putem face cu aceste țări care sunt în urmă? Dumneavoastră vorbeați de cooperarea cu guvernele țărilor membre. Deci îmi pare rău, va trebui să plec acum de aici, deoarece voi merge la o altă comisie, însă Angelica îmi va transmite răspunsul dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc anticipat. Vă mulțumesc, doamnă Corlasca, are cuvântul domnul Odi. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Uniunea Europeană e într-o situație de eșec. Economia cea mai performantă, un obiectiv la care nu vom ajunge, ITER, Galileo, marile investiții, nu au cum să le finanțăm, nu avem cum să le finanțăm. Ne-ați propus o egalitate a cetățenilor. Însă cetățenilor le lehamite de toate aceste promisiuni. Accesul la internetul cu bandă largă e o condiție uh, prealabilă. Deci cum vă veți menține promisiunile? Cum ne puteți da niște garanții? Și voi încheia în legătură cu conținutul. Ne puteți da asigurări în legătură cu faptul că aceste conținuturi nu vor aduce atingerii drepturilor de autor, prevederilor privind nediscriminarea, privind intimitatea. Deci cum putem asigura securitatea? Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ford. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze că nu am fost aici la început. Eram cu ministrul de resort din Marea Britanie pe teme digitale, deci e o temă importantă și acum și după alegerile care au avut loc. Am o întrebare în legătură cu internetul cu banda largă, deoarece eu văd că există o societate practic la două viteze. Chiar și în regiunea mea văd foarte multe soluții inovatoare de la companii mai mici sau mai mari. Însă, e foarte greu să strângi bani pentru aceste soluții și de aceea e important să optimizăm infrastructurile existente. De exemplu, școlile rurale plătite de stat. Ar trebui să ne asigurăm că acei copii nu au acces internet doar la școală, ci și acasă. Ce văd eu însă pe teren? Foarte multă confuzie în legătură cu regulile privind ajutoarele de stat și asta în ciuda declarațiilor făcute dumneavoastră anul trecut. Deci chiar dacă încercat să lămuriți această problemă ajutoarelor de stat, spunând că sectorul public poate ajuta pentru a um, ameliora situația regiunilor care sunt în urmă. Totuși, acest mesaj încă nu e clar, trebuie simplificat și mai mult. Vă mulțumesc. Îi vom da cuvântul acum doamnei comisar. Dacă îmi permiteți, aș începe prin a a reacționa la ce a spus doamna Ford. Dacă există confuzie, vă rog să mă informați, să-mi spuneți și mie, deoarece de foarte multe ori această confuzie este utilizată în scopuri uh, negative de alții. Deci, după cum spuneați și dumneavoastră, Nu ar trebui să existe astfel de diferențe. Dacă vă uitați pe acest cartonaj, e clar, să spune că în 2013 trebuie să avem uh, o digitalizare totală. Și îmi pun capul la bătaie. Și asta ar putea să fie și urmarea uh, dacă eu nu voi avea rezultate. Însă pentru asta am nevoie de angajamentul Consiliului. Și să nu uităm că până la urmă Consiliul este interlocutorul care intervine în uh, zonele rurale și nu doar uh, zonele rurale sunt afectate. Și sunt sigură că și viceministrul britanic va explicat uh, um, în legătură cu ce s-a întâmplat azi dimineață. E important să asigurăm o diversitate în ceea ce privește internetul. Nu e vorba doar de uh, Uh, internetul prin fibră optică, doar e vorba și de sateliți aici, o cale foarte importantă de a ajunge în zonele rurale. În ceea ce privește acum ajutoarele de stat, acestea sunt revizuite acum și nu e doar o coincidență. Și uh, în primul mandat, domnul Bar- uh, și în prima comisie Barroso a existat o revizuire. Însă, eu cred că acum regulile sunt clare în ceea ce vrește ajutoarele de stat. Însă, există totuși un lucru care mă îngrijorează. Ultima comisie, dumneavoastră, cineva se referea la faptul că e vorba de un miliard de euro. Nu, de fapt erau 1,2 miliarde de euro pentru internetul cu bandă largă. Și comisia a spus că acești bani trebuie folosiți pentru internetul cu bandă largă. Și ce s-a întâmplat? Doar o treime din acești bani au fost folosiți în uh, acest scop. Suma restantă a fost uh, redirecționată în alte domenii privind consumatorii. Asta mă face să spun un lucru. Fie suntem serioși în ceea ce privește viitorul digital, Și spunând asta, spun că nu ar trebui să ne folosim de această temă în scopuri electorale. E clar că e nevoie de timp. Trebuie să investești în această lume digitală. Și e nevoie de timp să le demonstrezi tuturor că sunt create locuri de muncă, că va crește economia, că vor crește beneficiile sociale. Și pentru asta trebuie să fii pe teren și să le comunici oamenilor toate aceste aspecte. Voi începe acum să răspund la întrebări și voi fi cât mai succintă. Schimbarea climatică. Doamna Merchis, sunt conștientă de faptul că uh, e o ocazie de aur pentru a combate schimbarea climatică. Și în ceea ce privește rețelele inteligente, ar trebui să fie o șansă în plus pentru a arăta cât uh, de în serios luăm lucrurile. Am discutat și cu industria, însă și la nivel național și local trebuie să se discute pentru a putea profita de această ocazie. Și eu le cer guvernelor naționale să o facă. Ar fi foarte înțelept, e o ocazie deosebită prin care am putea demonstra că ambele părți ar avea de câștigat. Și e clar că ar trebui să comunicăm mult mai clar și să spunem un lucru, și anume că atunci când folosești un contor inteligent, nu ajuți doar mediul înconjurător, ci uh, ai și tu de câștigat la buzunar. Deci dacă poți să vezi aceste diferențe, uh, înțelegi lucrurile și pentru asta e nevoie de internet. În ceea ce privește acum grijile de sănătate electronice. Da, e o problemă care ne îngrijorează, însă știm că există și multe oportunități în acest sens. Am discutat despre cum am putea să îi echipăm pe oameni cu dispozitive, cu cataloge de date, bineînțeles interoperabile și dacă vrem o piață unică și mobilă, deci pentru o populație mobilă, atunci, practic, și îngrijirile de sănătate ar trebui să fie mobile. Ceea ce mă îngrijorează este că oamenii nu se opun acestor noi uh, șanse. Cetățenii, în general, deci nu se opun acestor noi idei. Însă, anumite spitale, anumite clinici au rețineri și ar trebui să fim conștienți că nu ne putem uh, permite toate aceste evoluții fără un sprijin uh, larg. În ceea ce privește liniile călăuzitoare pentru ajutoarele de stat, acestea au fost aprobate, vom uh, urmări situația. Din păcate, investițiile private în cercetare și dezvoltare pentru NGA sunt reduse. Aceste investiții trebuie să crească, asta e clar, deoarece competitivitatea noastră e în joc, redresarea economică ar putea să fie întârziată. Trebuie să le dăm să le oferim încredere în profitabilitatea acestei activități. De asemenea, cred că ar trebui să avem o abordare constructivă. Acum, mă voi referi la Google. Domnul Almunia, după cum știți, anchetează comportamentul companiei Google. E prea devreme pentru a face comentarii în legătură cu o eventuală deschidere oficială a anchetei. Însă ca să dau dovadă de o atitudine constructivă, aș spune că am avea nevoie de un Google european, pe lângă acțiunile întreprinse de domnul Almunia. Sunt de asemenea conștientă de faptul că această problemă e delicată și vă voi trimite un răspuns în scris. Voi încerca să dau dovadă de transparență și de claritate. În legătură cu investițiile, am răspuns deja la întrebare. E foarte important să avem cu toții aceeași uh, părere. Fondurile alocate pentru internetul pe bandă largă trebuie să fie cheltuite în acest uh, scop. Și în ceea ce privește directura privind semnătura electronică, directivă din 1999, acolo se definește semnătura electronică drept uh, modalitate electronică de autentificare. Se stabilesc uh, condițiile pentru recunoașterea acestei semnături. Iar în această directivă sunt și incluse și măsuri uh, pentru o identificare corectă. Însă directiva din 1999 e depășită, asta e clar și trebuie revizuită. Ca să-i răspund acum doamnei Culanska. Când mă voi ocupa de statele membre privind strategia de bandă largă, voi, adopt, voi vorbi despre transparență vom ține cont de fondurile de, ban- de la Banca Europeană de Investiții, vom ține și cont și de recomandările ONG-urilor și vă vom uh, pune la dispoziție aceste documente. Propunem de asemenea măsuri pentru a ne asigura că accesul la conținut este înlesnit și se face în mod legal așa cum am menționat uh, și mai devreme. În ceea ce privește acum uh, guvernarea electronică și următorii 5 ani. Am vorbit despre mm, responsabilizarea și puterea pe care o vor avea toți participanții, despre capacitarea acestora, vorbesc de asemenea, vom vorbi despre portabilitatea transfrontalieră și eficiența și aici e vorba de un proces uh, orizontal în întreaga administrație. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru dezbaterea excelentă pe care am avut-o. Sunt sigură că vom avea prilejul și în viitor de a discuta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 18 iunie 2009, Comisia ne-a transmis uh, un proiect privind guvernarea internetului etapele următoare și colegul nostru Francisco Sousa Wagner ne va prezenta uh, pe scurt uh, evaluarea amendamentelor și pe 15 iunie vom vota în plenare. Dau cuvântul raportorului. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc. A los... Vă mulțumesc. În primul rând aș vrea să-i uh, liniștesc pe colegii de aici și să le spun că intervenția mea va fi cât mai succintă, deoarece am avut deja o după-amiază foarte um, densă, am discutat despre foarte multe teme care apar în acest raport și cred că ne-am făcut cu toții o idee destul de precisă. Aș vrea să profit de ocazie pentru a aduce mulțumiri, asta înainte de a mă referi la amendamente, deci de a le aduce mulțumiri raportorilor din umbră pentru colaborarea pe care uh, au uh, adus-o. Prin colaborarea lor și prin amendamentele lor au modificat în bine cred eu, textul pe care l-am redactat eu. Vă voi spune pe scurt ce amendamente vom vota mâine, așa cum a spus domnul președinte. Avem 5 sau 6 categorii de amendamente. Un prim grup de amendamente se referă la faptul că internetul este perceput ca un bun public um, global, așa cum apărea în textul uh, inițial al raportului, Acum se mai fac niște precizări și se spune că guvernarea internetului trebuie să se facă în interesul comun. E o afirmație de natură generală, e clar, însă cred că își are locul într-un astfel de raport. Compromisul de amendamente 2. Aici e vorba de valorile fundamentale. S-a discutat foarte mult despre asta, au avut loc multe dezbateri în ultimele luni. Despre ce e vorba? O spun pentru ca cei care nu au urmărit dosarul să înțeleagă despre ce e vorba. Trebuie să garantăm în fapt și anume că valorile ă, de bază ale Uniunii Europene să fie niște valori apărate în toate forurile internaționale și, bineînțeles, în toate forurile internaționale care afectează utilizarea și gestionarea internetului. E vorba de apărarea acestor valori în acele foruri în care participă țări care nu împărtășesc în mod general valorile pe care le are Uniunea Europeană. Deci e important deoarece trebuie să apărăm cu tărie valorile consfințite în tratatele noastre, valori care sunt de altfel valori ale civilizației noastre, valori în care credem și pe care cred că trebuie să le subliniem. Compromisul 3. Niște prevederi privind utilizarea și accesul la internet. Orice restricții pentru a-i proteja pe copii sau pe minori trebuie să se limiteze la strictul necesar. Și aici se sublinează valoarea a două principii fundamentale, cel al eficienței și al proporționalității. Sunt două principii care se regăsesc în tratat, două principii care au uh, o traiectorie îndelungată la Curtea Europeană de Justiție, la CEDO. Deci cred că includerea acestor două elemente în raport nu face decât să îmbunătățească conținutul pe care îl redactasem noi. Acum, un compromis de amendamente numărul 4. Aici e vorba de includerea în text a unor principii suplimentare față de care statele membre trebuie să fie foarte vigilente. Vorbim despre niște principii despre care am vorbit uh, toată după amiaza la dezbaterea cu doamna Cruz. Principiul transparenței, a democrației, al multilateralismului, principiul deschiderii, al interoperabilității, al neutralității internetului, responsabilitățile sectorului privat care gestionează zi de zi resursele de pe internet, sunt niște principii despre care am discutat uh, întreaga după amiază, principii care prin acest uh, grup de amendamente ar urma să fie incluse în text. Noi subliniem importanța coordonării între instituțiile europene în toate forurile care se referă la internet. E o problemă foarte, e o chestiune foarte importantă și nu mă refer aici doar la ICAN, mă refer și la alte organizații uh, internaționale. În raportul meu inițial subliniam în mod special nevoia de a avea o coordonare între toate instituțiile europene și de asemenea nevoia de a avea o coordonare între toate statele membre în ceea ce privește gestionarea internetului. Vă spuneam, acesta este unul din obiectivele fundamentale din raport. Criticile care sunt adresate instituțiilor noastre din exterior în legătură cu existența anumitei dezordini în ceea ce privește prezentarea propunerilor noastre. Deci, în acest domeniu al internetului, uh, lucrurile trebuie modificate. Trebuie să avem niște poziții comune clare, atât de la instituții, Consiliu, Comisie și Parlament, cât și din partea statelor membre. Deci o poziție clară în ceea ce privește gestionarea internetului. Începând cu acest element, în text uh, am inclus anumite sugestii care se referă la introducerea unui mecanism alternativ de soluționare a litigiilor pentru a revizui deciziile ICAN în mod cât mai eficient. În raport se nuanțează de asemenea și o altă cerere privind utilizarea fondurilor din orice sector pentru a nu influența activitățile ICAN. Se vorbește de asemenea despre faptul că în alții reprezentanți ai uh, ICAN, în alții funcționari și Consiliul uh, Director al ICAN trebuie să fie reprezentativ din punct de vedere geografic. Acestea sunt punctele cele mai importante. Iar poziția mea ca raportor este să sprijin toate aceste compromisuri de amendamente. În anumite aspecte am crezut că nu putem avea un vot pozitiv, deoarece în textul raportului se sublineau deja aceste elemente. Și ca să închei, aș vrea să vă spun că în această după-amiază am uh, primit și formularea și uh, părerea Comisiei Libe, avizul acestei comisii. Am citit uh, acest raport. Um, întreagă, îl vom analiza ulterior mai bine. În orice caz sunt uh, de acord cu forma în care s-a votat. Atât am avut uh, de spus deocamdată. Aștept, bineînțeles, sugestiile dumneavoastră, dragi colegi, și încă o dată le mulțumesc tuturor celor care au colaborat, uh, atât de la Parlamentul European, cât și din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnul Val Nisteroi. Eh, Domnule președinte, vă mulțumesc. O voi încerca și eu să fiu eh, foarte succint, pentru că eh, colegul reportor a vorbit deja despre punctele despre care am pe marginea cărora am deliberat deja în două rânduri. Sigur, compromisurile întotdeauna trebuie să exprime un echilibru și acest echilibru trebuie să se bazeze pe valorile noastre europene care ne sunt uh, comune nouă tuturor. Trebuie să subliniem în acest raport cât de important este ca uh, să se facă o distinție între public și, uh, și privat. Din păcate, poziția Comisiei Juridice a fost, uh, avizul Comisiei Juridice a fost uh, primit uh, foarte târziu. Am citit abia în această după-amiază avizul Comisiei Juridice și, și accept cu oarecare rezerve poziția sa. De exemplu, la cifra 6 se spune așa că guvernele nu ar trebui să să filtreze sau să monitorizeze, să supravegheze sau să limiteze în vreun alt fel accesul uh, uh, public sau privat la internet. Aici se vorbește de supraveghere. Uh, dar să știți că supravegherea încă nu este o intervenție activă. Din păcate, însă, termenul de monitoring în limba engleză, în versiunea avizului juridic, nu este o variantă prea fericită. Deci poate am putea să eliminăm această formulare și să, să facem altceva. TPE uh, ar dori să, să facem aici în legătură cu această supraveghere și monitorizare un vot pe părți. Și atunci o să vedem cum se raportează la această chestiune și celelalte grum. Uh, Catherine Trotman, vă rog, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului nostru, care a negociat foarte bine această formulă de compromis. Sunt de acord în numele grupului nostru cu această propunere. Noi am analizat-o într-o reuniune pregătitoare de lucru și cred că a găsit uh, formulările care să satisfacă toate părțile și să nu înmănuncheze o serie întreagă de amendamente, ceea ce este foarte util. Spun că uh, raportul acesta vine în momentul potrivit când vorbim despre guvernarea internetului și că va probabil să uh, accentueze cererea noastră pentru cea de-a cincea ediție a acestui forum uh, care va avea loc la Vilnius în Lituania. Și Parlamentul nostru poate să organizeze un atelier de lucru în baza celor conținute în raportul domnului Sosa Wagner privind diversitatea, pluralismul lingvistic pe care îl susține, pluralismul de exprimare, libertatea de expresie. Cred că găsim aici uh, elemente fundamentale de referință. Vom avea un text care uh, clarifică anumite aspecte privind uh, competențele posibile necesare în materie de guvernare a internetului și, pe de altă parte, ne deschide și perspective pentru evoluțiile viitoare pentru ICAN, pentru evoluția sa și cred că este un raport foarte bine și mâine vom avea ocazie bun și vom avea ocazia să demonstrăm acordul grupului nostru mâine. Mulțumesc doamnei Trotman. Filip Lambert. Oui, donc je voulais juste faire euh, une remarque. Euh... Vreau să fac o observație de ordin general și procedural. Când vorbim despre protecția copiilor și minorilor, Cum putem restricționa accesul copiilor? S-a negociat cu dificultate un compromis uh, în cea de-a treia lectură a pachetului Telecom și uh, cred că este absolut uh, necesar să discutăm. Cred că trebuie să încercăm încercăm să acoperim tot ceea ce uh, poate fi domeniul de referință al fiecărui raport, dar să nu existe ambiguitate până la urmă între cele două texte. Pentru rest, nu pot decât să mă raliez opinii exprimate de Catrin. Raportorul nostru a desfășurat o activitate excelentă într-un spirit de bună colaborare și repet, aș dori să fim mai puțin ambigu în uh, formulările noastre, în textele noastre. Nu uh, văd să mai solicite cineva în discuție. Ba da, François Grostet. De fapt, cerusem, uh, nu cerusem cuvântul înainte. Aș vrea doar să atrag atenția asupra uh, textului. Nu este nevoie să revenim asupra pachetului Telecom. Trebuie să încercăm să obținem un bun echilibru între protecția drepturilor de autor și aspectele care țin de drepturile fundamentale și drepturile fundamentale ale omului. Uh, deci aici trebuie să facem un efort de echilibrare a lucrurilor și în baza directivei. Merci. Mulțumesc. Deci, acum chiar că nu mai solicită nimeni să intervine. Din partea Comisiei, domnul Nibelt. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest raport, această dezbatere pertinentă și de asemenea împărtășește cele spuse de raportor în ce privește internetul ca bun global. Împărtășim și valorile comune și abordarea unică care este necesară pentru Uniunea Europeană în acest dosar. Apreciam de asemenea că rezervele dumneavoastră în legătură cu siguranța, securitatea și combaterea Uh, infracționalității prin internet uh, în, în rândul uh, că aceste priorități se regăsesc cât se poate de sus pe lista dumneavoastră de obiective. Sigur, Comisia este implicată în toate aceste, în rezolvarea tuturor acestor chestiuni, dar nu este singură. Tocmai de aceea există un spirit general de revizire a, a actelor legislative curente, și știm că știm că Parlamentul European are un interes uh, în a participa la contractul IANA, noul contract IANA. Uh, și evident că Europa vrea să participe la discuțiile pe care le vom avea în Statele Unite. Uh, noi considerăm că dumneavoastră ne sprijiniți în această demers. Mulțumesc. Nibel, avant de donner la parole à notre, à notre rapporteur, Euh, Înainte de a da cuvântul raportorului, doresc să vă atrag atenția asupra unei chestiuni. Este o poziție a Comisiei Juri care în aliniatul 8 propune o serie întreagă de considerații care sunt reluate mai puțin protecția uh, drepturilor de autor. Raportorul acceptă să uh, plaseze și uh, protecția drepturilor uh, de autor în acest context, pentru că acest amendament 8 al Comisiei Juri nu a fost supus la vot pentru că se considera că domeniul deja este acoperit, dar de fapt nu era. Vamos a ver. Eh, muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc foarte mult. Răspund acum la comentariile făcute. În primul rând, domnul Van Nistelrooy. Într-adevăr, avizul de la Comisia Libe a ajuns aici în urmă câteva clipe în această după-amiază. Le-am citit uh, noi uh, rapid, însă e clar, domnule Nistelrooy, după ce vom ieși din sală, îl vom citi încă o dată și vom vedea care este poziția noastră, deoarece n-am avut timp. E cam uh, complicat, deoarece votul are loc mâine, acum discutăm, deci am primit acest aviz de la Libe pe care îl vom studia de aproape. În al doilea rând. Îi mulțumesc doamnei Trautman pentru cuvintele de laudă. Acest raport, într-adevăr, poate fi util pentru a consolida prezența Parlamentului European în aceste foruri internaționale, mai ales la Vilnius în luna septembrie. Acesta este și unul din obiectivele pentru care am avut acest raport și avem și dezbaterea. Atât domnul Lambert, cât și doamna Grostet, cât și domnul președinte au spus că avem această problemă legată de drepturile de proprietate intelectuală. Și eu sunt de acord. Și asta deoarece de la bun început, de când ne-am reunit cei care au colaborat la acest raport, eu am insistat asupra faptului că internetul era mult prea complex. Iar noi nu aveam cum să abordăm aici toate problemele aflate uh, în internet. Deci trebuia să pornim de la ceea, ne, la ceea ce ne spunea comisia, gestionarea internetului, deci cum să gestionăm această lume imensă. Și de întâmplare, tocmai atunci se încheia votul la pachetul uh, tele, de telecomunicații și în momentul de față există și alte inițiative în curs la Parlament și de aceea eu și raportorii din umbră am crezut că ar trebui să ne limităm doar la aspectele de gestionare, de guvernare, de administrare a internetului. Trebuie spus însă că de-a lungul dezbaterilor au intervenit și alte teme și de, acestea, de aceea aceste elemente se regăsesc în raport. Dreptul minorilor, dreptul la proprietatea intelectuală, drepturile minorilor sunt acum incluse, însă dacă ar fi să deschidem și uh, problema drepturilor de proprietate intelectuală ar fi practic imposibil, mai ales că suntem la sfârșitul uh, acestui dosar. E poziția mea, în orice caz, în legătură cu acest aspect, deoarece nu cred că se cuvine să discutăm despre toate lucrurile în fiecare raport. Astfel se creează confuzie mai ales pentru cei care ne citesc documentele, cei care nu uh, sunt aici la Parlamentul European, ci cei din exterior. Și asta le o spun uh, foarte mult colegilor care au luat cuvântul uh, puțin mai înainte. Uneori trebuie să limităm uh, elementele tratate în rapoartele noastre. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule. Iată. Mulțumesc. A, a. Vroiam să vă spun doar că există o serie întreagă de teme în acest raport. Eu cred că drepturile de autor sunt suficient de uh, cuprinzătoare și introducându-le în acest raport așa în uh, grabă, nu uh, ar fi neapărat soluția cea mai fericită. Eh, este o problematică care merită să fie eh, tratată mai amplu și nu doar în trei cuvinte într-un raport. Mulțumesc. Nu, nu. Președintele, amendamentul a fost eh, înaintat de către Comisia Jurii. Secretariatul a considerat că domeniul este deja tratat deci, uh, întrebarea era dacă îl supunem la vot mâine sau nu. Aceasta era întrebarea. Eu cred că, din punct de vedere juridic, suntem obligați să-l supunem la vot. Spuneți că secretariatul a făcut o greșeală și că noi trebuie să uh, o corectăm. Bun, aș vrea ca secretariatul să adopte punctul nostru de vedere. Iertați-mă că intervin. Dar nu uh, a fost o greșeală din partea secretariatului. Secretariatul a considerat că ceea ce se propune, dacă se vorbește de drepturile fundamentale în general, menționarea doar unuia dintre drepturile fundamentale, care este dreptul de autor, din punct de vedere formal, nu reprezintă nimic nou. Asta se poate discuta. Acesta este punctul de vedere al domnului Odi. Dar ă, mâine, președintele de mâine va trebui să decidă. Ceea ce am sugerat eu domnului Odi a fost să ă, obțină acordul raportorului de a incorpora acest element în raport sau ă, în felul acesta să recuperăm intenția inițială a domnului Odi. Bun, sunt absolut de acord, dar dacă menționăm un drept fundamental, atunci putem să le înșirăm pe toate, n are niciun rost să menționăm unul singur. Există drepturile fundamentale în Comisia Jurii, lupta împotriva discriminării, rasismul, xenofobia noi, prin decizia noastră politică, ă, creăm acest drept de autor și ca ă, drept fundamental. Ă, dreptul de autor este, de fapt, rezultatul unei negocieri politice și din moment ce există această propunere a Comisiei Jurii, propun și eu Comisiei noastre să votăm pe marginea acestei propuneri. Altfel, cum putem acționa? Cred că președintele Comisiei va trebui să decidă și îi uh, vom solicita să facă acest lucru mâine. Mă rog, raportorul. Raportorul îndrăznește să insiste asupra unui lucru, și anume un element pe care nu l-am abordat și sunt de acord cu ce spune domnul președinte. Drepturile fundamentale sunt un lucru, iar drepturile care derivă din legislația ordinară sunt altceva. Deci eu nu cunosc exact uh, demersurile procedurale care fac ca anumit lucru să fie votat sau nu mâine. Tot ce pot să vă spun este că dacă secretariatul crede că acest element uh, trebuie votat, eu voi vota negativ. Deci eu nu doresc să includ acest element în text. Deci dacă aș fi dorit să o fac, și făcut-o cu mult timp în urmă. Am crezut că nu se cuvenea să-l includ din uh, motivele explicate și de aceea am încredere în modul în care secretariatul și președintele comisiei vor gestiona situația. Bien, donc nous verrons demain euh, ce qui se passe. Vedea atunci mâine ce se va întâmpla. Avizul liber va fi de asemenea modificat pe lista de vot, deci va avea loc o modificare a listei de vot. Grupurile politice vor trebui să-și modifice lista. Domnule Val Nisteroi, ceea ce privește pregătirea votului, noi ca PP vom cere vot uh, pe părți pentru această parte iar în rest, raportorul va trebui să vină cu o propunere. Deci, deocamdată, eu nu am decât această propunere pe care am formulat-o deja. Vă mulțumesc, domnule Van Listeroi. Nu mai aveți alte comentarii, la diverse nu mai aveți nimic. Deci, întrerup sesiunea care va începe din nou mâine la 9 dimineața. O seară plăcută!